So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, wir fangen jetzt an und wir sind, glaube ich, auch in ausreichender Zahl. Doamnelor și domnilor, vom începe acum reuniunea pentru că văd că sunt totuși destui deputați în sală. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi și doi comunicări ale președintelui. La ordinea de zi aș vrea să fac următoarea precizare. Avem câteva schimbări tehnice Prima se referă la punctul 5. Doamna Lichtenberger nu poate veni astăzi. De aceea, discuția despre al 26-lea raport anual privind monitorizarea punerii în aplicare a dreptului Uniunii nu poate fi uh, organizată astăzi. Va trebui să vedem ce facem când îl discutăm însă avem nevoie la acest punct de un termen pentru depunerea amendamentelor, deci las acest punct pe ordinea de zi. Apoi vreau să vă spun că după punctul 13, deci după voturi, vom avea punctul 20, care este raportul domnului Zaier cu privire la um, actele de implementare dumnealui nu poate veni astăzi după amiază și de aceea trebuie să purtăm această discuție în această dimineață. Totuși, în această după amiază lăsăm acest punct din nou pe ordinea de zi, pentru că domnul comisar Șefciovici vine la noi în această după amiază și vrem să discutăm cu el acest subiect, chiar dacă domnul Sayer nu va fi aici. Deci vom avea acest punct 20, o dată dimineață și o dată după masă, deci de două ori astăzi. Vreau de asemenea să vă atrag atenția că Comisia Juridică pe 5 iunie a avut o, va avea, iulie, mă scuzați, 5 iulie va avea o, organiz, o ședință extraordinară la Strasburg. Vom discuta despre dreptul contractual pe 27 octombrie 2010, un workshop, și apoi vom avea un alt workshop despre justiția civilă, facilități și familii europene pe 30 noiembrie 2010. Coordonatorii au propus de asemenea domnul Țvifca să numească pe domnul Țvifca pe, cu, pe tema ridicării unității domnului Faraj. Mai avem și mai mulți raportori uh, pentru partea a doua anului, doamna Lichtenberger, doamna, domnul Karim pentru subsidiaritate, domnul Speroni pentru Contentious Matters, domnul Sayer pentru comitologie și domnul Mastalca pentru codificări și RICAS, adică com, uh, și acum acestea au fost um, remarcile mele. Vreau să știu dacă aveți obiectiv, vă rog. Da, mulțumesc. Eu am o întrebare și anume noi, în calitate de Comisia Jurii, suntem cei care ne ocupăm de documentele uh, Uh, și am cerut documentele pentru uh, acta împotriva pirateriei. Știu că aceste discuții vor începe vinerea viitoare și vreau să știu dacă am primit deja un răspuns la această cerere și dacă nu am primit un răspuns, cum vom uh, continua și ce vom face noi în calitate de comisie jurii, care este situația și la comisia INTA. Vreau să știu dacă și acolo cineva a primit un răspuns. Mulțumesc, spune președintele. Într-adevăr, vroiam să primim aceste documente. Ce s-a întâmplat? Am scris o scrisoare? Nu știu. It's not our the chance to ask for yeah, that, but so but we, we will study the question. We are studying the question. Okay. In the dran. Mm-hmm. Das ist die Information. Bun, atunci uh, pot să vă spun că suntem uh, informați, ne continuăm să ne informăm și vom vedea cât de repede putem să primim acest document prin uh, intermediul Comisiei INTA, care este cea competentă de fond. Dacă INTA primește, îl primim și noi. Problema este că este vorba de uh, un proiect care face referire la acordul interinstituțional. În principiu, de, numai Comisia de Fond se ocupă și comisiile um, care sunt consultate pot și ele să fie informate. Deci trebuie de aceea să ne adresăm secretariatului Comisiei INTA pentru a vedea dacă ei au primit documentul. Când ei l-au primit, putem și noi să-l avem. Mulțumesc! Bun, acum trecem la adoptarea proceselor verbale a reuniunilor din 17 mai și 31 mai 2010, 1 iunie. Are cineva obiecții față de acestea? Nu este cazul, atunci le aprobăm. Trecem acum la punctul 4, care este raportul domnului Zvivca cu privire la propunerea Comisiei Europene pentru o cooperare consolidată în domeniul divorțului și separării de drept. Are cuvântul raportorul mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte, Mă bucur că la plenară am putut să aprobăm procedura cooperării sporite. Este vorba de legislația în domeniul divorțului și a separării de drept. Iar următorul pas ar fi activitatea legislativă. Situația este următoarea. Parlamentul așteaptă în momentul de față documentul care ar fi trebuit să vină deja de la Consiliu, însă, din păcate, nu a ajuns încă. Pe lângă aceasta, Parlamentul s-a adresat Consiliului pentru că problema divorțului și a separării de drept este extrem de importantă în momentul de față în societatea noastră. Iată de ce, deci, ne-am adresat încă o dată Consiliului pentru ca să ne implice cât mai mult uh, în pregătirea acestui act legislativ. Este vorba de un document care se tratează în codecizie. De fapt, uh, nu avem dreptul decât uh, la un aviz. Este, aceasta este, de fapt, situația de fapt și de aceea avem așa o dificultate de a dezbate despre acest subiect. Însă, fiind dat că sunt aici reprezentanții Consiliului, vreau să întreb care este poziția Consiliului uh, și când vom putea primi răspunsul la întrebarea pe care am adresat-o și când vom putea avea primul document de lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Atunci să vedem ce răspunde Consiliul la întrebarea domnului Țvifca. Peter. Mulțumesc, domnule președinte. Consiliu, din momentul în care am obținut autorizarea din partea Parlamentului și mulțumesc Parlamentului pentru acest lucru, deci după ce am obținut după ce obținem acordul Parlamentului, trimitem textul pentru aprobare. În momentul de față textul este tradus și imediat ce va fi posibil, textul va putea fi aprobat formal pentru această cooperare sporită. În ceea ce privește decizia de autorizare a cooperării sporite. În ceea ce privește regulamentul de executare a acesteia, în principiu, avem uh, un acord în legătură cu elementele fundamentale, dar nu ne putem angaja prea mult pentru că încă așteptăm această autorizare oficială înainte uh, de a iniția dialogul. În timpul președinției spaniole, care se încheie în următoarea săptămână, bineînțeles, nu vom mai putea face mare lucru în acest dosar. Deci, viitoarea președinție belgiană va trebui să se ocupe de negocierile acestor principii generale. Deci, aceste lucruri vor trebui rezolvate între președinția belgiană și Parlament. Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Tadeus, mai dorește o dată? Te rog. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care le-am primit de la Consiliu. Vreau să folosesc această ocazie și pentru că se schimbă în curând președinția Uniunii și pentru că vom avea în curând președinția belgiană, aș vrea deci să mă adresez președinției și reprezentanților statelor care și-au adresat dorința de a participa la cooperarea sporită. Și anume că această procedură a cooperării sporite în această problemă să fie întotdeauna menționată și susținută, astfel încât să avem uh, un număr cât de mare de state care să participe. În momentul de față sunt 14 state. Sper că la sfârșitul procedurii să avem, de fapt, toate statele membre în aceeași barcă pentru această cooperare. Așteptăm cu interes documentul care ne va permite să începem lucrările și să continuăm lucrările în această comisie. Mulțumesc, domnule Zvivca. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, atunci punct, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, care ar fi fost raportul doamnei Lichtenberger, deci Trebuie să amânăm această discuție, dar înainte, după cum ziceam, trebuie să stabilim un deadline pentru amendamente, care este 12 octombrie 2010. Dacă nu există obiecții, suntem uh, de acord și pe acest punct și trecem la punctul 6, raportul doamnei Wallis pe tema Roma 2. Diana, ai cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Colegii vor uh, vedea că au primit în această dimineață un document pe această temă în ceea ce privește um, obligațiile necontractuale Roma 2 și deci uh, legea aplicabilă în uh, cazul calomniei. Vă rog să nu vă speriați uh, de faptul că ați primit doar în această dimineață textul. Uh, nu se va întâmpla nimic foarte rapid. Avem foarte mult timp uh, și poate până la urmă, după ce vom discuta pe îndelete aceste lucruri, vom hotărâ să nu facem nimic. Deci, timp avem destul pentru a discuta această chestiune sensibilă, dificilă, atât de dificilă încât atunci când am discutat pachetul Roma 2, acesta a fost lăsată pe deoparte. A fost lăsată la o parte, dar am cerut comisiei să realizeze un studiu și a realizat comisia acest studiu și deci acest studiu este disponibil de ceva vreme încoace și apoi am organizat și o audiere în această comisie pe această temă. Acest uh, document prezintă situația din momentul de față, care sunt problemele, care sunt opțiunile și prezintă câteva posibilități. Voi uh, prezenta pe scurt concluziile acestui document și apoi dau cuvântul colegilor. Poziția actuală cu care ne confruntăm și Cred că cu toții am conștientizat această poziție când am lucrat la pachetul Bruxelles 1, pentru că e vorba de jurisdicția în cazurile uh, transfrontaliere pe același subiect, dar pachetul Roma 2 um, se referă la legea aplicabilă în astfel de cazuri. Și în ceea ce privește legea, în momentul de față um, avem practic 27 de legi diferite pe această temă în diferitele state membre. Și, deci, mas, cei din mass media vor putea spune că în momentul în care publică ceva într-un stat membru al Uniunii Europene, având în vedere natura mass mediei moderne, nu știu practic ce lege se va aplica um, la ceea ce uh, scriu sau dacă scriu ceva care este la limită. Unele legi sunt mai stricte decât altele. În unele țări, defăimarea sau calomnia este aproape o faptă care este, poate fi pedepsită penal. În uh, unele țări, cum este țara mea, uh, se, pot, uh, se, pot uh, cere, se poate cere o compensare uh, foarte mare, ridicată. Um, și uh, cazul poate ajunge foarte uh, sus în justiție. Deci, iată care este problema și reprezentanții mass mediei consideră că în unele cazuri uh, acest uh, lucru uh, poate să fie o piedică în calea libertății de exprimare. Cazurile care ajung în tribunale în Uniunea Europeană de obicei se referă la persoane celebre care au uh, mijloacele de uh, a da în judecată. Dar ceea ce nu prea vedem uh, uh sunt persoane mai modeste care să atace observații de pe internet uh, sau presa de mai, bună, mai puțin bună calitate, chiar dacă ar putea avea dreptul să dea în judecată, dar nu au același acces la justiție pe care îl au uh, persoanele uh, cu venituri mari. Și um, Legea încearcă să echilibreze situația. Deci, pe de o parte, să spunem că, bineînțeles, respectăm libertatea de exprimare, libertatea presei, dar în momentul în care se hotărăște uh, ce jurisdicție sau ce lege se aplică, vom prefera jurisdicția sau legea uh, părții care a suferit un prejudiciu. Deci e vorba de un act de echilibrare în crearea cadrului alegerii legii care se aplică și astfel protejăm persoanele care au suferit un prejudiciu. Dar este evident că reprezentanții presii consideră că se merge prea departe. Este greu să judecăm noi dacă se merge prea departe sau nu, pentru că avem dovezi doar din uh, cazurile în care uh, oamenii au mijloacele de a urmări presa în justiție și, cum am spus, este vorba doar de persoane bogate. În uh, Regatul Unit, niște lucrători din domeniul social au suferit un prejudiciu, s-a scris despre despre ei articole uh, ca, um, defăimătoare și au avut foarte mult de suferit în viața lor personală și profesională uh, și nu știm câte astfel de cazuri există unde um, nu există o plângere în justiție. Trebuie deci să ajungem la un echilibru pe de o parte între libertatea presei pe de o parte și dreptul la viața privată și la uh, păstrarea reputației pe de altă parte. Aici am mai intrat multe articole din presă um, legate de de așa numitul turismul responsabil. pentru anumite reguli pe care le-am dorit, s-a spus că s-a făcut apel la tribunalele britanice pentru că um, în aceste tribunale se iau decizii um, în care compensarea este mai mare. Dar, de fapt, nu au existat atât de multe cazuri transfrontaliere care au fost judecate în tribunalele britanice și cele care au fost judecate în tribunalele britanice uh, au fost judecate acolo pentru că tribunalele britanice fac mai multe eforturi și va deveni din ce în ce mai greu ca anumite cazuri să ajungă în fața tribunalelor uh, britanice dacă legăturile cu jurisdicția britanică nu sunt foarte clare. Deci, trebuie să fie clar că dacă un caz ajunge în tribunalele britanice. Dacă un ziarist sau um, mass media um, a spus adevărul, pot uh, să se apere cu succes. Dacă nu au spus adevărul, dar au avut atitudine responsabilă, de asemenea pot să se apere cu acest argument. Deci mass media nu trebuie să se considere amenințată în vreun fel de sistemul juridic care permite uh, să se spună adevărul uh, și articolele sau comunicarea în presă în mod responsabil. Dar mai există un uh, mai există dovezi uh, destul de anecdotice care arată că există multe cazuri, se pare, din, ale unor ziare din alte jurisdicții, de exemplu în Danemarca, mi s-a spus, dar n-am putut să verific acest lucru, care au spus că au fost amenințate uh, că vor fi date în judecată în fața unui tribunal britanic și au uh, preferat uh, să plătească o sumă persoanei care a amenințat uh, pentru a nu, avea, a se, nu se confrunta cu riscul de a fi dați în judecată în Regatul Unit. Oricum, uh, acestea nu sunt adevărate dovezi, sunt numai lucruri care se spun. Dar dacă așa este, Putem să mai adăugăm și faptul că noul guvern britanic încearcă să reformeze această situație britanică. Deci dacă lăsăm pe de o parte situația Regatului Unit uh, și sperăm că ea va fi rezolvată într-adevăr, poate dacă dorim să, dorim să facem ceva sau nu în, uh, pentru întreaga Uniune Europeană. În anumite cazuri, poate presa va spune că, într-adevăr, ar dori să existe un regim așa cum uh, există în Statele Unite, unde uh, regulile din primul amendament și libertatea de exprimare au o prioritate absolută. Dar, în momentul de față, în majoritatea jurisdicțiilor din statele membre ale Uniunii Europene, uh, se realizează o echivare mult mai atentă între libertatea de exprimare și dreptul la reputație și viața privată. Și acest lucru uh, este legat la nivel european la aderarea Uniunii Europene la Convenția Drepturilor Omului. Deci, spunem că aceste drepturi ambele există și ele trebuie să fie echilibrate la nivelul Uniunii Europene. Și astfel ajungem la posibilitatea ca, în timp ce putem să găsim o regulă în legătură în cazul conflictului între jurisdicții sau mass media ne spune că ar dori un instrument orizontal pe baza pieței interne și dacă da, poate că dacă trebuie să ne bazăm pe Convenția Europeană a Drepturilor Omului, putem să folosim această bază ca punct de plecare. Dar se pare că mass media nu dorește astfel de reguli, așa că mă întreb și vă întreb dacă poate mass media nu ar putea să ne spună ce dorește cu adevărat în contextul european, ținând cont de faptul că în contextul european trebuie să realizăm această echilibrare între cele două drepturi nu suntem uh, într-o situație similară cu cea a Statelor Unite. Se mai, mai apar și alte fenomene interesante pe care poate comisia noastră dorește de asemenea să le discute, să le ancheteze și În uh, grupul meu politic a avut loc o audiere în această săptămână și am aflat că în Islanda, după criza economică, a apărut uh, um, tendința ca Islanda să dorească să fie o adevărată casă a mass mediei libere și în momentul de față în Parlament uh, se uh, adoptă o lege care ar fi cea mai bună în domeniul libertății de exprimare și astfel toate companiile mass media pot să vină să se stabilească în această țară. Este interesant, dar această tendință riscă să intre în conflict cu uh, aderarea Islandei la Uniunea Europeană și deci integrarea acquis european. Dar cred că această comisie ar fi frumos, poate având în vedere că discutăm cu colegii islandezi în legătură cu dorința lor de a deveni membri ai Uniunii Europene, poate am putea discuta cu Comisia pentru Afaceri Juridice din Parlamentul Islandez să vedem cum ar funcționa această lege în legătură cu pachetul Bruxelles 1 și uh, cu pachetul Roma 2. Poate dacă au uh, răspunsuri la întrebările noastre, putem să le ascultăm. Islanda este uh, ca, într-o poziție similară cu cea a Regatului Unit, uh, undeva între Europa și Statele Unite, poate că nu au un model strict european. Deci trebuie să studiem, cred, cred că ar fi o idee bună. Deci acest document de lucru arată care este situația în momentul de față și care sunt opțiunile pentru viitor nu se oferă soluții cu adevărat. Mass media pare să ne spună că există o problemă care trebuie studiată și trebuie să vedem dacă avem o modalitate de a aborda lucrurile sau lăsăm lucrurile așa cum sunt. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Wallis. Aceasta este o temă care ne interesează, de fapt, de mai mult timp în această comisie și care a fost deja obiectul unei concilieri Deși nu a existat încă nicio soluție până acum, e foarte bine că am primit din nou un rezumat uh, asupra situației. Dacă îmi permiteți, în ceea ce privește dreptul special al Islandei, cred că vă amintiți că la bănci n-a funcționat deloc această capacitate de a se separa și poate că um, de data aceasta vom avea o nouă problemă. Acum Tadeu Swifka. Bardzo dziękuję. Chciałem... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc în primul rând doamnei Wallis pentru această introducere foarte transparentă într-un domeniu destul de complex. Vreau să-mi exprim și eu părerea, dacă îmi permiteți. Este foarte bine să ne ocupăm în continuare de acest complex tematic în comisia noastră. Este o temă foarte interesantă pentru multă lume. Poate că acum este chiar mai bine percepută de către mass media decât înainte. Dar în orice caz, persoanele care sunt calomniate sunt și ele primele interesate să rezolvăm uh, această neclaritate. Diana a spus uh, pe bună dreptate că mulți care depun plângere sunt exact cei care au fost acuzați că ar fi făcut sau n-ar fi făcut ceva. În orice caz, uh, întrebarea este cum rezolvăm această problemă cât mai repede sumele care trebuie plătite pentru a deschide o astfel de procedură, când e vorba, de exemplu, de despăgubiri, care sunt destul de înalte de multe ori în ceea ce privește sumele, bineînțeles că un oarecare cetățean de multe ori nu poate să-și permită așa ceva, ceea ce limitează foarte mult posibilitatea de a, sau dorința de a-ți uh, apăra numele atunci când ești calomniat. Foarte multe lume renunță să depună plângere din acest motiv. Iar eu, ca fost jurnalist, pot spune că libertatea exprimării este un principiu de bază și nu trebuie să-l uh, limităm în niciun fel. Mai există însă un al doilea principiu important al activității jurnalistice, care este răspunderea pentru propria părere. Această răspundere mi se pare că lipsește din ce în ce mai mult din presă în momentul de față și avem nevoie de aceea de un echilibru între interesele mass media și interesele private ale persoanelor care sunt acuzate și care doresc să-și apere reputația. Cred de aceea că această dezbatere trebuie continuată pentru că este de mare actualitate. E adevărat că nu avem o presiune de timp, după cum a zis Diana la început, nu avem un deadline care să ne oblige la acțiuni pripite. Eu zic doar să continuăm aceste activități, să ne întâlnim cu reprezentanții mass media, e foarte important acest punct, să avem o discuție cu ei, dar nu trebuie să uităm că atunci când uh, vrem să apărăm interesele mass mediei și să eliminăm, de exemplu, posibilitatea acestui turism în care se încearcă obținerea de despăgubiri mai mari din altă parte, trebuie să ne gândim, deci, când facem așa ceva, că totuși trebuie păstrat echilibru între cele două aspecte pe care le ziceam înainte, ținând cont și de interesele persoanelor acuzate. Eu nu sunt neapărat pentru modelul american. Sunt de acord cu președintele că acest model islandez este mai degrabă o caricatură, dacă îmi permiteți, și eu cred că această dezbatere trebuie continuată în Uniunea Europeană pe principiile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, vreau și eu să continui spunând că Tadeus are dreptate, problema centrală sunt costurile care sunt adesea legate de astfel de proceduri și accesul la drepturi, mai ales pentru persoanele private, este câteodată absolut imposibil. Să nu mai vorbim că și pentru, de exemplu, edituri mici este o problemă foarte mare financiară. Câteodată cifrele au 5 cifre, sunt uh, de ordinul a zecilor de mii și de aceea multă lume nu dorește să înainteze nicio plângere. Ce am putea să mai discutăm și ar fi și um, rezoluțiile alternative la dispută, adică prin faptul că o instanță morală care să fie creată prin lege sau oricum o fi, să spună că o decizie a fost corectă sau incorrectă. Aceasta însă nu este neapărat în um, practica obișnuită jurnalistică, dar poate că creează oarecum un, un efect uh, public la fel de puternic cum ar uh, putea să, ca o plângere care ar, și în același timp ar fi mult mai eficientă din punct de vedere al costurilor. Poate că și această restabilire a reputației prin această variantă ar fi o variantă de care ar trebui să discutăm, eventual uh, oferind un model la nivel european prin care cu um, costuri foarte mici s-ar putea ajunge la o încheiere a litigiului între cele două părți. Mai dorește cineva să ia cuvântul pe această temă? Nu este cazul, atunci putem încheia și acest punct și ajungem la punctul 7, o altă istorie infinită cu care ne ocupăm din 1999 înainte, domnul Dorn, acum doamna Nibler este simbolul pentru acest subiect. Angelica, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că eu să nu fiu sinonimul pentru garantarea unei legislații independente, că nu-mi place neapărat acest sinonim, dar de adevăr este o temă importantă și mă bucur să avem astăzi ocazia să discutăm despre documentul meu de lucru. Dragi colegi, am încercat în raportul pe care l-am întocmit, să fac un rezumat a situației în care ne aflăm acum și președintele are dreptate, acest uh, problemă are deja o istorie foarte lungă din 1999 încoace. Am încercat să rezumez, de fapt, situația în care ne aflăm acum, uitându-mă la toate documentele care s-au uh, scris pe acest domeniu. M-am uh, uitat în primul rând la evaluările de impact ale Comisiei, la posibilitățile pe care le are Parlamentul European acum în ceea ce privește evaluările de impact și care sunt capacitățile de acțiune ale acestuia acum și apoi punctul 4, foarte important uh, în lucrarea mea și anume care să fie principiile care să ne conducă mai departe la uh, întocmirea de uh, evaluări de impact. Și am pus, bineînțeles, la sfârșit foarte multe întrebări care au reieșit din discuțiile cu mulți colegi pe care i-am uh, întrebat pe această temă și am încercat, de asemenea, să concluzionez prin niște recomandări. Acum, uh, evaluările de impact ale Comisiei vreau să spun doar foarte pe scurt. Cred că doamna Klingval, care este aici șefa la Comisie, șefa bordului de evaluare de impact care este în spate și mă bucur că a venit la noi. Uh, vreau să-i spun deci că um, îi mulțumesc pentru ceea ce s-a întâmplat în comisie, poate va lua cuvântul după aceea. A existat într-adevăr un salt calitativ uh, în 2006 când s-a întocmit uh, bordul de evaluare um, de impact al comisiei Astfel, acest board a devenit independent de toate celelalte direcții generale și cred că acesta este un pas înainte foarte important în ceea ce privește calitatea evaluării de impact ale Comisiei. Trebuie să vă spun că am avut contacte foarte mari, multe cu acest uh, for, și la noi în comisie am mai discutat însă despre problemele care există, ca să spun frumos, mai există potențial de îmbunătățire. Avizele acestui comitet uh, nu au, din păcate, caracter coercitiv și um, comitetul um, CEI nu poate lua măsuri pe cont propriu, nu poate decât să dea recomandări. Membrului acestui board, uh, membrii acestui board nu pot să spun că nu este un lucru bun, dar totuși independența este oarecum limitată pentru că sunt numiți de președintele comisiei. Aceasta este situația în momentul de față. Nu vreau în niciun caz să pun la îndoială competența acestor oameni, dar există o limitare în independență. Poate că am putea să ne gândim, să discutăm și despre anumite propuneri de îmbunătățire pe care am putea să le transmitem Comisiei în ceea ce privește acest bord. Acum, în ceea ce privește valorile de impact și opțiunile Parlamentului, deja și aici s-au făcut anumite progrese. Eu sunt membru în același timp, după cum știți, și în Comisia ITRE și folosim din când în când parlament, opțiunile pe care le are Parlamentul European, dar cred că nu le folosim așa cum ar trebui în momentul de față. Iată ce posibilități avem. Avem o recomandare pe care o putem uh, întocmi, avem un ghid pentru evaluările de impact care a fost discutată și pe 17 iunie în conferința președinților s-a vorbit despre faptul că Parlamentul European are oricând posibilitatea de a transforma evaluările de impact în comisiile noastre în punctul central al discuțiilor, deci că noi putem să dăm în mandat studii care pot fi întocmite și, dragi colegi, trebuie să știm că și noi putem să mandatăm, în general, evaluări de impact dacă există um, nevoia, dacă după aceea schimbările Parlamentului ar avea un impact clar asupra practicii unui anumit subiect. În ultima vreme s-a făcut acest lucru din când în când, chiar și în comisia noastră, dar mă gândesc, de exemplu, la raportul Estrela cu privire la directiva pentru concediul de maternitate. Au existat discuții foarte importante și propuneri foarte bune din partea Comisiei pentru Femei care au dus, ar fi dus la schimbări importante în practică și s-a adoptat deja acest raport în plenară. De exemplu, aici s-ar fi putut face un, o evaluare de impact, ar fi fost foarte oportună și, de exemplu, alt uh, exemplu care îmi vine în minte acum este raportul Sommer cu privire la etichetarea elementelor, uh, alimentelor, mă scuzați, și cu privire la originea acestora și acolo un uh, studiu de evaluare a impactului ar fi fost foarte oportun. Parlamentul are această opțiune și trebuie să nu uităm că Parlamentul poate să mandateze un organism independent care poate să facă o evaluare de impact. Apoi am încercat să cercetez care sunt cele mai bune practici în fiecare dintre statele membre ale UE. Este foarte dificil pentru că totul este foarte diferit în ceea ce privește structura. Am încercat să fac o oarecare rezumare, dar există patru state în care există structuri externe care realizează um, studii de impact, în uh, țările de jos, în Suedia, în Regatul Unit și în Germania, și apoi există anumite state care pot mandata un organism intern. Am putea eventual să facem o evaluare mai amplă, astfel încât, de exemplu, din țările în care avem uh, deja procedura aceasta de evaluare externă, să chemăm experți la noi în comisie care să ne explice ce se întâmplă la ei în țară și să vedem și uh, din partea statelor care fac acest lucru la nivel intern ce se întâmplă acolo. Cred că ar fi o idee foarte bună. Pentru toate dezbaterile pe care le vom purta, însă următoarele principii trebuie întotdeauna respectate și vreau să vi le amintesc. Trebuie întotdeauna să nu uităm că evaluările de impact nu sunt o proces de luare a deciziilor politice, ci este oarecum un, un ajutor în decizia politică, pentru că politica, decizia politică trebuie să facă parte din procesul democratic de luare a deciziilor. De asemenea, nu se poate ca prin uh, evaluarea de impact să ajungă la o tergiversare a procesului legislativ în Uniunea Europeană. S-a vorbit de faptul că um, evaluările de impact pot duce la mai multă birocrație, nu ar trebui să fie cazul, trebuie din contră să ducă la reducerea nivelului de birocrație. Noi încercăm să facem mai multe eforturi de reducere a birocrației și nu înseamnă că dacă introducem un instrument nou, trebuie să aducem și mai multă birocrație cu noi. Acestea sunt principiile pe care întotdeauna trebuie să le ținem uh, minte. Și ultimul punct, domnule președinte, care se referă la întrebările pe care le-am pus eu la sfârșit, vreau să ne gândim în primul rând care trebuie să fie obiectul unui evaluări de impact, care trebuie să fie propunerile și inițiativele care să fie acceptate ca obiect al unui evaluări de impact, pentru că nu tot ce se discută la comisie nu poate să facă, poate să facă obiectul unui evaluări de impact. Trebuie întotdeauna să avem oarecum o sită prin care să triem anumite proiecte și unele nu. Apoi am primit mai multe întrebări cu privire la care ar trebui să fie mm, domeniul de evaluare al studiului de impact, al evaluării, să ne concentrăm oare numai pe aspecte economice în cadrul acestui EI sau să ne uităm oare și la aspecte de sănătate, sociale, culturale, care ar fi poate de interes. Asta N-am găsit un răspuns la această întrebare, depinde, bineînțeles, și la structuri, de structura acestui evaluări. S-a mai, evalu- s-a mai exprimat și dorința ca o parte din evaluarea de impact să se refere și la IMM-urile, care în momentul de față sunt supuse unui stres suprem, deci să se facă așa un numit test IMM-uri pentru, de rezistență, poate câteva idei în această direcții ar fi foarte bune. Apoi ar trebui să mai răspundem și la întrebarea cum am putea să îmbunătățim procedura de evaluare a impactului făcută de comisie. Mai mulți colegi au făcut câteva propuneri și ultimă propunere sau ultima remarcă este să vedem cum reușim în Parlamentul European să folosim mai eficient instrumentul evaluărilor de impact. Am constatat la mai mulți colegi că la unii acest instrument este deja foarte prezent și foarte ancorat în conștiința lor, dar, după părerea mea, nu toată lumea în acest Parlament consideră acest instrument ca fiind unul viabil, nu-l cunoaște chiar nici câteodată acest instrument, care este într-adevăr o plus valoare în ceea ce privește o mai bună legislație. Și poate că ar fi bine de aceea, domnule președinte, eventual la conferința președinților de comisii să discutăm despre acest element, despre acest instrument, pentru ca să vedem și care este părerea celorlalte comisii și să vedem în ce măsură deputații din celelalte comisii folosesc deja acest instrument. De curând, după cum ziceam și în Comisia ITRE, mă uh, refer, mă ocup de directiva cu privire la aparatele electrocasnice și electrice, Există mai multe propuneri din partea Parlamentului de a flexibiliza domeniul de aplicabilitate al acestei directive. Poate că și acolo, fiind dat că nu avem niciun studiu de impact, am putea să introducem acest instrument. Unele sunt pentru, unii sunt împotrivă, dar, din nou, repet, evaluarea impactului ar putea ajuta să ușurăm, poate, discuția și să o transformăm într-o discuție mai tehnică în comisiile noastre. Așadar, sper că toată lumea este deschisă față de aceste propuneri. În final, important este ca evaluarea să fie întotdeauna una independentă și mă bucur foarte mult dacă acum colegii doresc să ia cuvântul să-mi spună ce părere au. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, pentru această prezentare foarte amplă. Doamnă Göringer dorește să ia cuvântul acum, vă rog. Domnul Albrecht, după aceea. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei Nibler pentru modul în care ne-a introdus acest subiect atât de interesant cum este cel al evaluărilor de impact. Acestea sunt legate direct la textul pe care îl votăm astăzi, de care m-am ocupat eu, în legătură cu mai bună legiferare. Evaluările de impact țin cont de diferite criterii pentru viitor și aș avea în acest sens câteva sugestii. Sunt absolut de acord uh, cu doamna raportor în legătură cu modalitățile de pregătire a evaluărilor de impact, care sunt fundamentale pentru elaborarea noilor legi. Astfel uh, se facilitează întregul proces uh, de decizie. Bineînțeles, evaluările de impact nu pot să, se substituie deciziilor politice pentru că legiuitorul este cel care hotărăște care este dreptul și care sunt normele care vor fi adoptate, uh, nu funcționarii. Evaluările de impact nu sunt obligatorii. Acesta este avizul Consiliului sau, sau avizul Consiliului în legătură cu evaluarea de impact nu este obligatorie, dar Comisia este cea care are competență în domeniul legislativ. Dar avizul Consiliului în legătură cu evaluările de impact nu um, poate fi obligatoriu pentru serviciile competente ale Comisiei, dar am impresia că, de fapt, avizele Consiliului sunt luate în considerare în ceea ce privește avizul experților și independența acestora, pe ce criterii se determină această independență? Este evident că avem nevoie de un cadru obiectiv și aș vrea să mă întreb cum ne putem asigura de garantarea acestei independențe pentru ca evaluarea să nu fie una a unui anumit grup de interese. În momentul de față, noi uh, reproșăm Comisiei că evaluările de impact uh, nu sunt 100% obiective. Ce ne garantează că noua evaluare de impact uh, din partea experților independenți um, vor fi cu adevărat obiective? Am o întrebare de adresat doamnei Nibler. După dumneavoastră pe viitor, care va fi raportul dintre Consiliu, evaluările de impact ale Consiliului și evaluările trimise de diferiții experți. Deci care va fi raportul dintre părți? Cum vor putea cele două părți să coopereze? Apoi, trebuie să existe și un criteriu social de care să se țină cont în aceste evaluări de impact. Deci, care este impactul asupra cetățenilor, asupra cetățenilor obișnuiți ale actelor legislative pe care le adaptăm, inclusiv în domeniul social. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Albrecht! Mulțumesc foarte mult, doamnei Angelica Nibler, pentru acest document de lucru, care este într-adevăr o bază foarte bună pentru discuția, discuția pe care o vom purta despre principii. Mi se pare că a structurat foarte bine acest document de lucru. În legătură cu principiile, mi se pare foarte important că la sfârșit ele să fie chiar uh, implicate, să fie aplicate în practică. Am putea zice că, sigur, nu trebuie să înlocuiască procesul de decizionare politică, dar totuși principiile trebuie să fie parte din orice acțiune a noastră. De asemenea, vreau să spun că evaluarea de impact nu este o înlocuire a unei dezbateri publice sau unei consultări publice. Influența externă, după părerea mea, ar trebui să fie limitată. O externalizare a studiilor de impact mi se pare foarte problematică, pentru că exact impactul este până la urmă o chestiune care ține de dezbaterea interinstituțională, care trebuie să înțeleagă cel mai bine instituțiile europene care este impactul unei legislații. Mi se pare că o consultare prea largă, prea externă, ar influența până la urmă decizia politică. Deci, la problema îmbunătățirii, aș spune că participarea Parlamentului European la forul de evaluare de impact este foarte important pentru că schimbul între instituții, deci intern în procesul legislativ, mi se pare foarte important. Și anume exact pentru a garanta independență, pentru că diferitele perspective ale instituțiilor europene reflectează de fapt diferitele interese care apar într-o legislație o implicare prea mare a unor aspecte externe sau a unor actori externi mie nu mi se pare foarte bună, pentru că se deschide astfel poarta către o extindere de, către un instrument de consultare, care nu este scopul acestor evaluări. Și în legătură cu această posibilitate de deviere, trebuie spus că evaluarea de impact n-ar trebui să devină un instrument care să blocheze procesul din cauza unei prea mari extinderi. Principiul pe care vreau să-l adaug eu este că instituțiile trebuie să participe împreună la evaluarea de impact, deci să fie implicate toate în măsură egală, mai ales Parlamentul în ceea ce privește procedura de evaluare de impact a Comisiei. Dar externul, deci toate influențele externe trebuie să fie limitate pentru că oricine poate să se informeze liber dacă vine din afară, dar aceasta nu înseamnă neapărat că ai o competență de redactare sau um, nu înseamnă că noi nu putem să decidem pe baza acestor informații pe care le primim din afară fără să implicăm acest uh, problem aceste persoane. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-i uh, mulțumesc doamnei Nibler pentru faptul că a abordat această temă foarte importantă. Această temă va avea consecințe clare pentru o mai bună legiferare și va fi uh, foarte bună pentru mai multe domenii politici, politice. Am două remarci în legătură cu acest raport. În primul rând, dacă evaluarea de impact ar trebui să fie independentă de diferitele instituții? Aceasta este o întrebare pe care vreau eu să mă pun. Dacă dorim să devenim obiectivi la susținerea deciziilor politice, eu cred că instituțiile cum ar fi Parlamentul, Consiliul și Comisia ar trebui să recurgă la organisme externe, tocmai, care au altă părere decât noi, o altă perspectivă. Doamna Nibler a spus că șeful uh, bordului de evaluare de impact este numit de președintele comisiei. Dacă vrem cu adevărat să avem o evaluare de impact independentă, eu zic că acest bord ar trebui să devină cu atât mai mult independent și să susțină politicile Uniunii din afară, adică din independență. De asemenea, eu cred că avem nevoie de o metodologie unită în această evaluare de impact. Pentru că fără să avem un cadru și un criteriu sau criterii foarte clare, evaluările de impact pot uh, să o ia în direcții foarte periculoase în loc să susțină deciziile politice, să complice până la urmă aceste decizii. S-ar putea, de asemenea, ca multe grupuri de interes să ia să ia practic uh, monopol asupra acestei proceduri, să, ia, să înceapă să influențeze această procedură și aceasta mi se pare periculos în același timp. Un element însă este foarte important pentru evaluarea impactului și anume să fim totuși siguri că este vorba de o evaluare independentă. Mulțumesc. M-am trecut chiar eu pe lista vorbitorilor pentru că vreau să pun o întrebare. Parlamentul s-a ocupat în ultimele două legislaturi foarte intens de această întrebare și a exprimat dorința sa printr-o rezoluție că ar fi bine dacă cele trei instituții ar fi mai bine implicate în această evaluare, în general în toate etapele acestei proceduri. Se spune, practic, în ultima rezoluție pe care o avem, că ar trebui creată o agenție comună între Parlament, Comisie și Consiliu, care să folosească o procedură standard de evaluare a impactului pentru toate trei instituțiile. Este nevoie ca aceasta să fie independentă, dar în același timp să aparțină de structura Uniunii Europene și să aibă posibilitatea, în cazuri complexe, cum uh, se întâmplă astăzi cu bordul respectiv, să facă referire și să recurgă la experți externi. Însă, experiența mea de 11 ani de discuții pe tema aceasta și după discuțiile pe care le-am avut cu președintele Comisiei în cadrul acordului interinstituțional, am constatat că pe partea Comisiei nu există o disponibilitate prea mare de a externaliza în afara structurilor Comisiei bordul pentru evaluarea impactului. Acest lucru este absolut clar după discuțiile pe care le-am purtat, nu vor să se miște niciun milimetru. Acesta este exact motivul pentru care în acordul interinstituțional, precum și în rezoluția aferentă, această cerință nu mai se menționează. Este o cerință ireală, nu corespunde deloc cu dorința Comisiei și, de fapt, una din, una din paginile acestei rezoluții era numai pe tema aceasta, că așa a fost ștearsă cu totul. Nu trebuie să vă explic de ce este așa, nu are rost să mă exprim acum, că nici nu doresc să fac acest lucru. Însă, pentru mine, ce este clar este că uh, Ceea ce scrie în final în raportul Nibler va trebui să plece de la două aspecte. În primul rând, avem nevoie de recomandări către Comisie pentru îmbunătățirea propriului sistem de evaluare a impactului și, doi, Trebuie să știm cum să ne îmbunătățim noi procedura evaluării de impact în cadrul Parlamentului. În acest context este important de aceea că în septembrie când mergem la Washington să analizăm foarte bine sistemul american, pentru că ei au un sistem exact împărțit în două. Deja de mulți ani, deci de zeci de ani, de fapt, situația este următoarea. Executivul face prin OMB uh, o evaluare proprie și Congresul face o evaluare de impact proprie a Congresului. La noi, probabil că situația va fi la fel în final. Vom avea, pe de-o parte, o evaluare a Comisiei și va trebui să completăm aceasta cu o evaluare a Parlamentului, deci o evaluare duală. Noi un, va trebui să completăm locurile unde considerăm că evaluarea nu a fost destul de independentă. Aceasta poate ar da o independență suplimentară. E vorba de principiul de double check, de patru ochi. Cred că așa vom putea îmbunătăți această procedură. Va trebui însă să discutăm și cu celelalte comisii să vedem când se potrivește cu agenda noastră pentru ca pe confer- agenda conferinței președinților să mai discutăm acest subiect. Trebuie însă să o invităm pe doamna Nibler pentru ca să-și prezinte programul. Experiența pe care am făcut-o până acum trebuie discutată. Sunt de acord. Acum trebuie să-i dau cuvântul doamnei Klinger, care poate eventual din partea comisiei să ne mai spună ceva și în final doamnei Nibler și după aia este și un sfert și va trebui să începem voturile. Vă rog, doamna Klinger, aveți cuvântul. Thank you very much. Mr. Chairman, for... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că îmi dați ocazia să intervin pe marginea acestui document de lucru și aș dori pe această cale să mulțumesc și doamnei Nibler. Aș uh, dori să trec cronologic prin acest document și apoi voi răspunde la întrebările și observațiile ridicate. Uh, un uh, amănunt la început, în legătură cu implicarea oficială a grupului la nivel înalt de către domnul Stoiber, aș dori să vă spun că nu este așa. E vorba de un schimb structurat mai degrabă. Întotdeauna am avut uh, schimburi. Întotdeauna am avut schimburi neoficiale, dar în orice caz niciodată la uh, nivel oficial. În raport se spune că evaluările de impact nu au o influență de- decisivă uh, asupra procesului legislativ. Și aici aș dori să mă exprim în uh, numele Comisiei. Curtea de Conturi a făcut un audit de performanță care merge pe 2 ani. Repet, e vorba de 2 ani uh, în legătură cu acest uh, sistem al nostru de evaluare de impact. Așteptăm uh, publicarea raportului în luna septembrie și nu sunt sigură că această afirmație pe care am citat-o din raport se bazează pe rezultatele sau coroborează rezultatele curții de conturi. Deci, uh, acest audit, încă o dată, vizează activitatea noastră timp de 2 ani. Adesea, Comisia a omis să uh, supună inițiativele sale în evaluările de impact și se dă un exemplu adesea Roma 1. Roma 1, regulamentul Roma 1 a fost uh, adoptat în 2005 din 2003 am început să verificăm și să uh, aplicăm sistemul nostru de evaluare de impact. Și am avut de atunci 400 de evaluări de impact, dar am mers chiar mai departe. Pe uh, pagina noastră internet, o mai bună reglementare, uh, există o indicație că există 200 noi inițiative cu foi de parcurs în acest sens. Și în, acest, uh, în aceste foi de parcurs se spune că dacă e nevoie de un o evaluare de impact și dacă Comisia spune că nu, atunci trebuie să dăm o justificare. De, și uh, această evaluare de impact trebuie să se facă cu un an înainte de lansarea inițiativei. Deci avem timp suficient la dispoziție pentru a face o evaluare de impact pentru toate proiectele. Și dacă nu se face, încă o dată e nevoie de o justificare aceste foi de parcurs sunt ca niște evaluări de impact uh, minime. Deci uh, se uh, spune care este parcursul, care este obiectivul, care sunt opțiunile care ar trebui adoptate, deci furnizează informații concrete. Noile inițiative vor fi acoperite de noile uh, evaluări de impact, deci avem un proces în curs. Deci am citat 200 de uh, solicitări, poate că săptămâna viitoare vom avea 600 sau poate chiar 1000. Deci încă o dată această informație e disponibilă pe pagina internet a Comisiei O mai bună reglementare. În ce privește avizul uh, BEI sau faptul că avizul acestui board nu, sunt, nu e obligatoriu, se pune problema independenței. Suntem total independenți de serviciile care efectuează aceste evaluări de impact. Și dacă vă uitați la avizele noastre care sunt uh, publice, nu știu dacă găsiți un aviz despre care se poate spune că nu e independent. Un alt factor e că mai bine de 30% din evaluările de impact au fost trimite înapoi, trimise înapoi de către bord pentru că ele nu au fost considerate satisfăcătoare. Dar, sigur, până la urmă suntem funcționari publici și ne aducem contribuția la acest proces de luare a deciziilor. Și, așa cum spunea doamna Geringer astăzi, decizia e la latitudinea politicienilor. Și domnul Arbrecht s-a referit la acest aspect astăzi deciziile politice nu pot fi luate de către experți sau de către funcționari publici, ci de către politicieni și noi venim cu o contribuție uh, la acest proces de luare a uh, deciziei. Un alt aspect important pentru noi e că se spune că evaluările de impact uh, sunt rar actualizate când legislația e pusă la zi. Doamna Nibler, chiar dumneavoastră ați spus că Parlamentul încearcă să găsească o, o modalitate Uh, de a amenda, de a modifica evaluările de impact. Aș dori să vă reamintesc că din 2006 există un acord interinstituțional între Parlament, Consiliu și Comisie, conform căruia Consiliul și Parlamentul se angajează să desfășoare evaluări de impact când consideră că e adecvat și necesar pentru procesul legislativ înainte de adoptarea oricărui amendament important. Și am citat din acest uh, acord uh, privind o abordare comună din 2006. Abordare comună, încă o dată, Consiliu, Comisie și Parlament. Un alt aspect, și aici sunt întru totul de acord cu doamna Nibler, dacă ne uităm la sistemele în vigoare în diversele state membre, ne dăm seama că abordările sunt foarte diferite. Însă aș dori să aduc o clarificare. În uh, regatul țărilor de jos și în uh, german există un deci acta și uh, uh, comitetul de control nu evaluează decât uh, povara administrativă. Ori evaluările de impact analizează și uh, subsidiaritatea, mijloacele și își pun întrebarea dacă această problemă trebuie abordată la nivel european. Evaluările noastre de impact analizează aspectul de mediu economic și social. Și în ultimul timp am luat măsuri pentru a consolida această latură socială a evaluărilor de impact. Deci abordarea noastră este integrată, încercăm să ținem cont de costuri și de beneficii, punem întrebări foarte detaliate în legătură cu subsidiaritatea Uh, ținem cont de diversele opțiuni și metodologia noastră, liniile directoare, sunt publice, ele sunt disponibile pe uh, pagina noastră internet. Acum, pentru a ajunge la ultimul aspect, acest board privind evaluările de impact asigură un control foarte strict, foarte riguros și uh, din, probabil că în raportul din luna septembrie, Curtea de Conturi ne va ajuta să clarificăm și sper și să uh, uh, fie sprijinită prezentarea mea, punctul meu de vedere, însă cred că ar trebui și să cooperăm cele trei instituții pe baza acestei abordări comune uh, la care suntem părți semnatare. Comisia întotdeauna a spus că este disponibilă să ajute Parlamentul și Consiliul în uh, eforturile sale pentru ca evaluările de impact să fie cât mai independente. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Doamna Nibler are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult colegilor pentru contribuțiile lor foarte importante. Nu voi lua cuvântul despre tot ceea ce s-a spus, dar unele lucruri aș vrea să le subliniez. Dumneavoastră, doamnă Göringer de Odenberg, ați spus întrebarea cheie și anume cum reușim să garantăm independența evaluărilor de impact, care sunt criteriile care trebuie să fie respectate și cum putem garanta o coordonare și colaborare eficientă între instituțiile Uniunii. Acest aspect a fost apoi menționat și de către domnul Albrecht și de către colegul meu din stânga și sunt de acord și cu dumneavoastră, domnule președinte, poate că crearea unei agenții comune ar putea să garanteze o evaluare de impact independentă. Cred, de asemenea, că am putea să continuăm să lucrăm în acest sens, să vedem întâi însă dacă toți colegii susțin această idee, dacă nicio instituție însă nu este gata să colaboreze, bănuiesc că ar fi mai bine să ne gândim la alternative și eventual să folosim modelul care se practică în Statele Unite. Tema implicării actorilor externi, care a fost abordată de mai mulți, eu zic că trebuie din nou menționată trebuie discutată, de fapt, pentru a vedea cum am putea să implicăm experți independenți. Suntem, pe de-o parte, dependenți aici în Parlament, ca și Comisia, care depinde, de asemenea, de experți externi, deci depindem de o primire a acestor informații. Important este însă să rămânem transparenți în ceea ce privește cine este implicat în ce aspect al procesului și nu cred că avem probleme cu aceasta dacă noi avem instrumentul avizelor, care ar putea fi folosit. Dar, în continuare, eu zic că trebuie să cerem părerea tuturor colegilor despre implicarea experților externi. În legătură cu uniformizarea unei metodologii pe care colegul nostru Bruc a mai menționat-o înainte, eu cred că este vorba de un domeniu foarte important și putem să ne bazăm pe sprijinul Comisiei. Nici nu am discutat cu Consiliul încă, dar poate că și Consiliul ar putea să ne vorbească despre metode de lucru pe care și le poate imagina. Doamna Klingberg, de la Comisie aveți dreptate, aveți într-adevăr o evaluare de impact foarte amplă și pentru IMM-uri și pentru verificarea subsidiarității și pentru impactul și aspectele economice și financiare. Cred că s-a făcut deja foarte multe, nu începem de la zero aici, dar eu cred că trebuie să ne mai gândim cum putem să combinăm avizul Parlamentului European cu studiile și evaluările de impact care se fac la Comisie. Domnule Elene, am luat deja poziție față de ce a spus dumneavoastră. Cred că, într-adevăr, aceasta este cea mai bună variantă pe care să continuăm să acționăm în acest dosar. Sper să reținem însă, după discuția de astăzi, că ar fi bine să invităm experți din statele membre pentru a vedea ce se întâmplă în practică în statele membre în domeniul evaluării de impact. Bineînțeles, și Comisia poate participa la această întâlnire și poate să-și prezinte cu această ocazie și felul său de a acționa. Important este însă că raportul Curții de Conturi apare în septembrie și poate ar fi bine să discutăm în septembrie încă o dată despre aceasta, pentru că Curtea de Conturi este o instanță independentă și noi nu putem decât să profităm de pe urma informațiilor de la Curtea de Conturi. Poate că ar trebui să organizăm o mini-audiere de o oră, două, cât am avea nevoie pentru a-i asculta pe diferiții experți și apoi, în toamnă, să invităm și un reprezentant al Curții de Conturi aici la Comisie pentru a discuta despre această temă, așa încât să avem într-adevăr o bază bună pentru elaborarea raportului aici în Comisie. Mulțumesc, spune președintele, vom prelua această sugestie, vom discuta la reuniunea coordonatorilor, deci ați propus să facem o mini-audiere pe această temă, să invităm experți naționali și Curtea de Conturi și nu știu pe cine altcineva o să vedem, discutăm altă dată. Și bineînțeles, un lucru important este că am dat deja spre în mandat un studiu la Departamentul Policy care va veni deja cu o bază de informații. Deci trebuie să invităm, bineînțeles, și pe ei pentru ca să vedem ce s-a făcut deja până atunci. Bun, atunci am încheiat și acest punct și acum Trecem la vot. Avem mai întâi raportul doamnei Geringer cu privire la o mai bună legiferare. Vreau să întreb raportoarea dacă dorește să mai facă o remarcă în introducere. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport, după cum uh, spuneam, este direct legat de evaluările de impact și aplicarea dreptului comunitar. Dacă dorim ca actele legislative pe care le adoptăm să fie cu adevărat utile, uh, ele trebuie să fie aplicate în mod corect. Deci, trebuie să ne asigurăm uh, că legile pe care le votăm trebuie să fie clare și transparente și ușor de înțeles. Doresc să mulțumesc uh, mult tuturor grupurilor politice care au colaborat foarte bine cu mine și astfel mi-au permis să fac propuneri de compromis de calitate. Mulțumesc domnului Zvefca, care a fost uh, un uh, raportor din umbră foarte bine organizat. Vă mulțumesc mult tuturor și sper că acest raport uh, ne va ajuta cu adevărat să ne îmbunătățim activitatea legislativă. Okay, sorry, wir hatten hier noch einige kleine Unklarheiten im auf die letzten Absprachen zwischen Bun, uh, mai trebuia să clarificăm anumite aspecte cu privire la lista de vot. Domnul că are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu, doamnei Geringer, pentru cuvintele foarte de laudă pe care le-a exprimat, dar vreau să spun că amendamentul 21 a fost retras de către mine acum, de curând. Mulțumesc. Dankeschön. Mulțumesc. Bine. Atunci trecem acum la vot. Raportul Geringer și vom începe cu amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Nu mai întreb de abțineri, pentru că dacă dorește cineva să se abțină, vă rog să ridicați mâna. E prea lung să vorbim și de abținere acum. Trecem la amendamentul 2, Karim. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Apoi, amendamentul AFCO. A. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 3, Karim. Cine-i pentru? Împotrivă. Văd că se respinge. AFCO D. D. Deci cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. AFCO B. Văd că s-a rezolvat. AFCO C s-a rezolvat. AFCO E. Cine este pentru AFCO E, vă rog, mulțumesc, împotrivă, se adoptă. AFCO 4, cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 4, Karim, cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 5, pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 6, pentru? Împotrivă, se adoptă. AFCO 1. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 7. Svifca și alții. Pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 8. Karim. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 9. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 11. Pentru. Potrivă. Se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Acum 13, 14, 15, 16 s-au rezolvat. 2. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Apoi 17 și 18 a fost retras, 19 retras, 20 Zvifca. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 21 tocmai a fost retras. Am auzit compromisul numărul 3. Cine este pentru? Nu, 22, mă scuzați. 22 am sărit. Da, aveți dreptate. 22. Cine este pentru? Împotrivă. Trebuie, trebuie să numărăm. Cine era pentru încă o dată? Împotrivă? Sunt 11 pentru și 9 împotrivă. Deci se adoptă. Compromisul 3. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. 23-24 au căzut, 24, 25 cei pentru împotrivă. Se adoptă 26 pentru împotrivă. Se adoptă 27 pentru împotrivă. Se adoptă. Compromisul 4. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 28 care, 29. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 30 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 5. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 31 cade, 32 cade, 33 cade, ASCO 2. Acum nu, se rezolvă și ăsta. 34. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 35 pentru. Împotrivă. Se adoptă. AFCO 3. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 36 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 37 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Raportul în totalitate pentru. Împotrivă. În unanimitate, felicitări, doamnei Geringer. Se adoptă 20.00. Bun. Acum, la raportul Zvifka, pe care îl am acum pe ordinea de zi. Dorește cineva să... Domnul Zvifka, doriți să faceți un comentariu? Nu. Trecem direct la vot. Trecem la amendamentul 1, Wallace. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 1, cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 2 se rezolvă, 3 cine pentru? Împotrivă. Nu, nu pot să-mi dau seama. Deci 2 pentru? Nu. La 3. Deci sunt la amendamentul 3. cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. 4. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 5. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 6. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 7. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. B. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Acum 9. cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. 10. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 11. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul C. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 15 acum. cine e pentru 15? Împotrivă. Se respinge. 16 s-a căzut, 17 cade, 18. cine e pentru 18? Împotrivă. Trebuie numărat. Încă o dată, vă rog, pentru Nu, No, nu no înseamnă respins, nu? Nu, zece, zece pentru și... Împotriva acum încă o dată. Cine e împotriva? plus 10. Also an, abgelehnt. 11 zu 10. Abgelehnt. Gut. 11 la 10 se respinge. D. Cine-i pentru D? Împotrivă? Se adoptă. Acum 21. cine e pentru 21? Pentru? Împotrivă? Se respinge. E. Avem un vot pe părți aici. Prima parte. Pentru. Împotrivă? Iar numărăm. Deci încă o dată. Pentru. Prima parte. Împotrivă. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 25. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 26 pentru? Nu. A fost retras, pardon. 27. Cine-i pentru? Împotrivă. 11 împotrivă, se respinge. 28, cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 30, cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 29, pentru? Împotrivă. Se adoptă. 31, pentru? Împotrivă. Se adoptă. 32, pentru? Împotrivă. Se respinge. F. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 35. Pentru. Împotrivă. Respins. 36. cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 38. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 37. Vot pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Se adoptă. Acum 39. Trebuie să-l votăm pe 39. Cine-i pentru? Prima parte. Împotrivă. Asta a fost prima parte, deci. Acum, partea a doua. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. 40. cine pentru? Împotrivă. Respins. 41 pentru. Împotrivă. Adoptat. 42 pentru. Împotrivă. Respins. Amendamentul compromis G. G. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 43 rezolvat. 44. cine pentru? Împotrivă. Respins. Amendament de compromis H. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 47. Nu, respins. Uh, nu respins, retras, mă scuzați. Apoi 46. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 48 pentru? Nu, 49 48 a căzut. Deci 49, Zvifca, cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 50, Zvifca, pentru? Împotrivă. Se adoptă. 51 pentru? Împotrivă. Se adoptă. 52 pentru? Împotrivă. Se adoptă. 53 pentru? Împotrivă. Se adoptă. 54 pentru? Împotrivă. Se adoptă. 55 pentru. Împotrivă. Respins. amendament compromis 6 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 56 pentru. Împotrivă. Respins. Proiectul în totalitatea sa pentru. Împotrivă. Se adoptă. Trebuie să Numărăm încă o dată. Deci votul final. cine pentru? Împotriva. Cincisprezece la șase. Se adoptă. Felicitări, domnule Zvivka. Acum trecem la raportul Lehner. Dorește raportorul să spună ceva? Nu. Votăm atunci. Amendamentul 1 al doamnei Regner pentru. Împotrivă. Se adoptă. IMCO ce s-a rezolvat, mi se spune amendamentul 2 Regner pentru. Împotrivă. Se adoptă. IMCO D? Nu. Cade. IMCO A. Cine-i pentru IMCO A? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 1. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 2. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. IMCO B. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 6. Regner. cine pentru? Împotrivă. Compromisul numărul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. 7 s-a rezolvat, 8 Rigner pentru, împotrivă, se respinge. IMCO 8 ca adiție, deci cine pentru? Împotrivă, se adoptă. IMCO 9 de asemenea, cine pentru? Împotrivă, se adaugă, se adoptă, mă scuzați. IMCO 10, 11, 12 rezolvate, amendamentul 9 pentru, Împotrivă. Respins. La 10 vot pe părți, prima parte pentru. Împotrivă. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Respins. Partea a treia pentru. Împotrivă. Se adoptă. IMCO 15 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 11 Regner pentru. Împotrivă se adoptă 12 Regner pentru, împotrivă, se adoptă 14 Regner pentru, împotrivă, se adoptă. Econ 1 rezolvat, 2 rezolvat, Econ 3, cine e pentru? Mai încet, Econ 3 pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 1 rezolvat, IMCO 3 acum, pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 5 pentru. Împotrivă. Se adoptă. IMCO 6 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 15 bodul retras. Acum paragraful 10, amendament oral. Domnule Leșina, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. De fapt, nu trebuie să citesc tot textul, ci doar ceea ce aș dori să adaug. Uh, după should be easy to access, um, scrie în text așadar după single access point. Pe de altă parte, în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene ar trebui să fie evaluate care ar fi costurile de traducere suplimentare dacă și deci ar trebui să deci luăm în considerare o participare a statelor membre. Dacă nu aveți problemă, cu acesta votăm pentru, împotrivă, se adoptă. Acum, 16 s-a rezolvat, Econ 4, IMCO 2, IMCO 7 au fost acoperite și IMCO 16 la fel. Trebuie să votăm partea a doua de la IMCO 16? Da? Bine, IMCO 16, partea a doua, votăm pentru. Împotrivă. Se adoptă. 17 s-a rezolvat, Econ 5. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Econ 6, nu trebuie să votăm decât partea a doua. Cine-i pentru? Împotrivă. Respins. La IMCO 4, văd că doamna Regner vrea să ia cuvântul. Ähm, aș dori să cer vot pe părți aici, și anume la punctul 4. Voi citi subliniază importanța accesului la informații a companiilor europene, mai ales în ceea ce privește directiva serviciilor și a statutului uh, companiilor care se ocupă de produse în Uniunea Europeană. Aici aș dori vot pe părți. Dacă a înțeles toată lumea, votăm prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Econ 7 a fost acoperit. Amendamentul 18, Regner, pentru. Împotrivă. Respins. IMCO 13, prima parte rezolvată. Partea a doua. Acum, cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 19, vodu pentru. Împotrivă. Se adoptă. IMCO 14 ca adăugare pentru, împotrivă, se adoptă. 20 Regner pentru, împotrivă, respinse con 8 pentru, împotrivă, se adoptă Econ 9 pentru, împotrivă, se adoptă Econ 10 a fost acoperit. Și acum, da, domnule Leșnea, vă rog, da, dacă secretariatul poate să verifice dacă cererea doamnei uh, Regner, amendamentul 13 la aliniatul 6 a fost votat, s-ar putea să fi sărit peste el sau, doamna Regner, ați uh, avut grijă dacă amendamentul dumneavoastră 13 a fost votat? A fost votat, e respins, spune președintele. Das, genau. Ich habe das zu spät gemerkt und dachte, es ist nicht abgestimmt worden. Dann bin ich dennoch abzustimmen. Așadar, a fost prea târziu. Nu m-am prins. Deci 13, într-adevăr, acum votăm pentru, împotrivă, respins. Mulțumesc pentru că ați remarcat acest lucru și acum ajungem la votul final. Votăm uh, raportul. Cine este pentru, împotrivă, votat prin unanimitate. Vă mulțumesc și felicitări, domnule Lehna. Și acum Trecem la considerarea unei baze juridice. Are cuvântul domnul Lechner. Uh, Cu privire la baza juridică, așadar. Acest raport al colegului Cashman se preocupă de accesul la documente pentru public. Dumnealui a înaintat acum un nou raport în legătură cu accesul la documente din nou, dar e vorba de drepturi individuale ale cetățenilor care trebuie să aibă dreptul să vadă orice scrisoare, orice document care circulă în uh, intermediul, prin intermediul instituțiilor europene. Deci, dacă este inteligent sau nu, asta e altă problemă, sau dacă oare nu duce decât la faptul că lucrurile importante vor fi tratate oral și nu vor mai fi menționate în scris, vedem. Dar domnul Cashman a înaintat foarte multe amendamente în raportul său în care Parlamentul European este menționat ca și instituție care trebuie să aibă mai multe drepturi în accesul la documente la comisie. E vorba de articolul 15 al Tratatului de la Lisabona, de care ar trebui să ne folosim mai mult, pentru că și noi suntem cetățeni și noi ca cetățeni și persoane individuale avem aceleași drepturi ca alți cetățeni, chiar dacă suntem deputați. Dar Parlamentul în sine este altceva, este reprezentantul cetățenilor și este un organ de voință și decizie politică și nu este un, o sumă de reprezentanți individuali care reprezintă o interesele cetățenilor. De aceea, după părerea mea, eu cred că amendamentul 9, 20, 21 și 33 contravin bazelor juridice ale Uniunii, pentru că baza juridică nu vorbește despre drepturile Parlamentului ca instituție în relație cu Parlamentul sau cu Consiliul. Aceasta ar fi probleme care ar trebui rezolvate în acordul interinstituțional și nu este o problemă care ține de transparența cetățenilor uh, față de cetățeni a Uniunii. Așadar, la amendamentul 47, secretariatul spune că este, formula este un pic problematică. Eu propun ca aceste 4-5 amendamente din raportul colegului nostru Cashman să fie atacate pentru că nu corespund uh, bazei juridice oferite de articolul 15 din Tratatul de la Lisabona. Mulțumesc, spune președintele, vreau chiar eu să completez acest aspect. Avem această problemă și la negocierea acordului interinstituțional. Există o anexă 1 a acordului interinstituțional pe care ne-am pus de acord cu Comisia în ultima rundă de negocieri după o discuție foarte lungă și foarte dificilă care trata exact acest aspect al accesului Parlamentului la unor, unele documente ale Comisiei care sunt clasificate și se reglementează exact acest acces. Deci avem anexa 1 care acoperă acest aspect. Nu are ce căuta, deci, ideea accesului Parlamentului în raportul domnului Cashman. I-am, eu voi transmite prin doamna Wallace, i-am transmis deja o scrisoare domnului Cashman, atragându-i atenția asupra neconvenționalității acestei proceduri. Știu că biroul este însă responsabil pentru rezolvarea acestor probleme, este foarte important că ne-ați atras atenția asupra acestor contradicții, pentru că cred că am avea probleme foarte grave dacă în raportul Cashman această temă care este acoperită de relația interinstituțională este decisă până la urmă nu în procedura legislativă, ci prin um, alte proceduri. Deci ar începe să facă obiectul unei dezbateri juridice, ceea ce este foarte contraproductiv, lăsând la o parte faptul că baza juridică nu este în regulă. Este clar că putem să sprijinim propunerea dumneavoastră. Domnul Rapca și după aceea doamna Wallace. Domnule președinte, aș vrea să vă rog să amânăm votul. Dacă nu facem acest lucru, noi trebuie să votăm împotrivă. Explicațiile dumneavoastră și explicațiile raportorului nu ne-au convins. Poate că lipsește competența juridică pentru ca să înțeleg acest lucru, dar eu vă rog totuși să amânăm acest vot și în grupul de lucru al nostru de ieri nu am reușit să obținem niciun fel de opinie clară pe această problemă. Aș vrea să mai discut cu raportorul pentru ca să înțeleg ce vrea dumnealui să spună prin această contradicție, dacă nu va trebui să votăm împotrivă. Mulțumesc. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte doream să spun că confirm ce ați spus dumneavoastră. Rolul meu în calitate de vicepreședinte este să mă ocup de transparență și de ani buni m-am ocupat de uh, problemele individuale legate de accesul la documente. Uh, e vorba de reclamații uh, din partea opiniei publice, e o chestiune și apoi o altă chestiune. Ambii ne, suntem implicați în cadrul acordului interinstituțional. E vorba de accesul la documente, documentele secrete. Și și aici este vorba de dreptul Parlamentului și a deputaților Parlamentului de a avea acces la Uh, documentele celorlalte instituții. Deci îl uh, sprijin pe domnul Lehne, dar sprijin și abordarea dumneavoastră. Aș mai dori să adaug și că îl înțeleg pe domnul Rapca, înțeleg de ce are probleme, dar mă gândeam că tocmai având în vedere dezbaterile privind acordul interinstituțional, să înțeleagă că e nevoie de o decizie rapidă. Domnule Albrecht, după aceea voi face eu o propunere și voi vorbi cu secretariatul. Da, vreau să susțin ce a spus domnul Rapkay. Într-adevăr, există referiri la raportul Cashman și la acordul interinstituțional, pentru că, după părerea mea, avem o problemă cu faptul că parlamentarii, de exemplu, au acces, uh, nu au acces individual la aceste documente, așa cum este cazul, de exemplu, pentru cetățeni. Toate, tot accesul la documente nu se poate face momentan decât prin intermediul instituției Parlamentului și deci accesul la documente este limitat chiar față de accesul pe care îl are opinia publică în general. Uh, aceasta joacă un rol important în colaborarea interinstituțională și limitează posibilitățile parlamentarilor. Mi s-ar părea important să mai discutăm despre această problemă înainte să o votăm acum pripit. Da, spune președintele, mulțumesc. Nu avem nicio problemă să amânăm această votare pe 5 iulie. Putem, deci, să hotărâm la Strasburg ce facem. Sunteți de acord, domnule Leșnea? Vom vota atunci pe 5 iulie și vom mai avea posibilitatea pentru grupurile care nu sunt convinse să se lase convinse până atunci. Bine. Foarte bine, vom vota, vota deci pe 5 iulie. Mai avem alte puncte? Domnule Leșnea, la acest punct de pe ordinea de zi, nu. Bun, acum trecem la codificare și are cuvântul doamna Geringer. Cred că mai avem doar un singur vot aici, nu? Mulțumesc, domnule președinte. Conform politicii noastre de simplificare și de o mai bună legiferare, Vă invit să votăm cele două documente. Mai întâi avem o codificare și apoi o reformare. În ambele cazuri, conform avizului juridic uh, al Parlamentului și Comisiei, trebuie să adoptăm aceste teste. E vorba de uh, o codificare și reformare clasice, nu sunt modificări de fond la documente. Mulțumesc! Dann darf ich fragen, ob jemand dagegen ist. Vreau să întreb dacă cineva este împotrivă. Nu este cazul. Abține, nu. Bun, se hotărăște astfel. Și acum trecem la recast. La fel, e situația și aici, doamnă Geringer, sau este ceva împotrivă? Abțineri? Bine, atunci la fel hotărâm acest lucru. Astfel, acum punctul 20. Domnul Zaier, raportul dumnealui. Acum, pentru că domnul Zaier nu poate fi aici după amiază și îl dezbatem acum. Domnule Zaier. Thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am discutat acest uh, dosar de mai multe ori în cadrul comisiei dumneavoastră. Aș dori să vă informez în legătură cu ultimile evoluții. În primul rând, aș dori Deci uh, uh, suntem în urma intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona în uh, măsură să adoptăm actele delegate și de aceea aș dori să insistăm și mai mult pe această competență, mai ales în legătură cu alte părți legate de acest domeniu, respectiv al actelor delegate e o chestiune foarte importantă pentru Parlament și uh, dezbaterile, avizele din comisiile Parlamentului au subliniat faptul că uh, comisia noastră ar trebui să își uh, exercite competența, respectiv să controleze activitatea comisiei. Însă, în acest sens, articolul 290 care reglementează actele delegate și articolul 291 care se ocupă de actele de implementare uh, sunt uh, întrucâtva legate între ele. Acest regulament, care a fost propus de către Comisie, emite, uh, ține cont de preocupările pe care le-am exprimat și uh, a preluat și o parte din uh, amendamentele de la comisiile Parlamentului. Problema cea mai mare e cu articolul 10, care prevede o aliniere automată în acest domeniu, care în principiu nu poate fi acceptată. Nu putem accepta o astfel de aliniere automată ca principiu din oficiu. Însă, am putea accepta faptul că ne aflăm într-o uh, perioadă de tranziție, tocmai a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona și deci, uh, din acest punct de vedere, e foarte limpede că trebuie să dăm dovadă de flexibilitate în anumite domenii. Însă, uh, trebuie să ne ocupăm încă o dată de actele delegate. Scopul acestor acte delegate e foarte clar definit, trebuie să nu fie esențiale, trebuie să fie adoptate în codecizie, însă până acum n-am primit niciun fel de angajament din partea Comisiei, am primit doar uh, angajamente neobligatorii și destul de vagi din partea de Comisie în legătură cu această aliniere generală a actelor uh, delegate. Uh, când și cum va intra în vigoare? Mai ales nu știm și sperăm să primim această aliniere generală în domeniile uh, care sunt noi domenii de codecizie pentru Parlament, de exemplu agricultură, comerț și alte domenii. Sunt foarte multe astfel de domenii. Practic avem o listă cu domenii în care Parlamentul are puteri de codecizie. Însă, în urma negocierilor și a consultărilor cu comisiilor, am ajuns la concluzia că scopul principal al Parlamentului ar fi să primească un angajament ferm din partea Comisiei, dacă Comisia Comisia e gata să vină cu un calendar precis înainte de votul nostru, ar fi ideal să obținem deci un angajament obligatoriu și astfel am răspunde um, preocupărilor, îngrijorărilor celorlalte comisii care se tem că dacă renunțăm la acest drept în domeniul comitologiei, nu îl primim nici în uh, domeniul actelor delegate. Deci e vorba de două domenii care trebuie să fie foarte bine delimitate, separate. Deci din acest uh, punct de vedere putem accepta alinierea automată doar pe o perioadă de tranziție pentru un uh, număr limitat de domenii și e un lucru pentru care nu suntem suntem gata să facem concesii. S-a mai spus ceva în legătură cu temeiul juridic care face și el parte din negocierile privind acordul interinstituțional, accesul la informații. Și am subliniat în amendamentele mele și în propunerile mele că ne dorim să avem o participare activă din partea Comisiei în acest domeniu, deci nu doar o permisiune uh, ca noi să putem să avem acces la documente, ci să ne trimită în mod activ uh, documentele relevante de la Comisie. Au fost câteva acorduri și președintele Comisiei uh, se implică foarte puternic în negocieri și încearcă să obțină cât mai mult în ce privește dreptul nostru la participare și la acces la documente și în acest domeniu e foarte important pentru pentru că vorbim despre implementare, însă nu avem în acest domeniu un acces mai mare la uh, informație decât uh, procedura obligatorie care a fost până acum în vigoare. Un ultim aspect foarte pertinent, comisiile care au exercitat acest drept în uh, în ultimile luni, în ultimii ani, erau obișnuite cu procedura de comitologie. Și în anumite domenii se pare că noul regulament cu privire la implementare uh, ne privează de anumite drepturi, pentru că nu mai există nicio stipulare în tratat în acest sens. Însă cred că am putea să ajungem la un acord uh, cu, cu Comisia în ce privește accesul la informaie. Într-o perioadă de o lună, de exemplu, Comisia ar trebui să ne ofere să pună la dispoziție informații și dacă în această lună nu uh, ne uh, dă, dă curs acestui uh, proces, atunci poate că ar trebui să o obligăm să țină cont de îngrijorările noastre. Nu, această, această prevedere nu figurează în tratate. Multe comisii au solicitat să includem această prevedere în actul de bază, dar nu se poate. Însă putem ajunge încă o dată la un acord, să ajungem la un mod de lucru uh, pentru a evita apelul la Curtea de Justiție. Deci, printr-o cooperare între Comisie și Parlament, să evităm această situație. Și astfel redobândim o parte din drepturile uh, de care ne-am bucurat în aceste domenii. Însă este foarte clar că am dori ca regulamentele să fie acte delegate și nu acte de implementare, pentru că în actele delegate, în conformitate cu tratatul, sunt actele pentru care avem prerogative, competențe. Și um, în celălalt caz, statele membre se ocupe de implementare. Și intervine încă o dată problema Consiliului și a statelor membre Articolul 291 din tratat subliniază că statele membre și nu Consiliul au dreptul de control al implementării. În anumite situații, Comisia este uh, puterea de implementare. Dar, încă o dată, nu trebuie ca Consiliul să intre pe portita din spate. Uh, Există o propunere în numele Consiliului care încă nu a fost formalizată, care a intervenit doar în cadrul negocierii, că s-ar putea să existe o comisie de uh, apel care să fie o comisie de la un comitet de la Consiliu. Nu putem accepta acest lucru. Însă, ce am putea accepta e că dacă statele membre și nu Consiliu participă în acest domeniu, deci, încă o dată, calificarea și definirea să fie clară. Deci, uh, asta ne dorim. Am vorbit prea mult, iată ultimile evoluții, iată ultimile modificări, continuăm negocierile cu colegii de la diversele comisii și timpul trece, nu știu exact care va fi termenul, care e calendarul. Uh, Uh, mai sunt preocupări pe care trebuie să le rezolvăm. Ne întâlnim, comisia se întâlnește în această, dimine- în această dupămasă, îmi cer scuze, cu domnul Șefcovici, care și-a a făcut ceva de declarații în legătură cu eventuale noi evoluții și doar după aceea putem lua o decizie mai ales având în vedere că Consiliul nu se află într-o poziție foarte favorizată în acest acord. Însă îmi iau un angajament clar respectiv că nu comisia aceasta, comisia ar trebui să primească, să voteze imediat după ce a primit un compromis sau un aranjament, dar eu mă angajez să mă asigur că Parlamentul nu votează până nu uh, primim un calendar și un uh, angajament clar în legătură cu noua aliniere generală. E o competență nouă pentru noi. Și nu ar trebui să fie doar, așa cum s-a spus, uh, că într-o interpretare recentă a Comisiei, că ar fi vorba doar uh, de actele de codecizie. Nu! Ele intervin în prima fază, dar alinierea generală trebuie să vizeze uh, să se ocupe și de alte competențe ulterior. Sigur că nu este foarte urgent, dar comisia noastră, mai ales în domeniul codeciziei, a subliniat foarte clar uh, că în domenii precum agricultura și alte domenii, dorim ca alinierea generală să intervină cât mai repede cu putință și e un mandat foarte important atât pentru noi și pentru alte comisii care se ocupă de această problemă. Vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a mă exprima. Vă mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Mulțumesc, domnul Bodu. Doar o întrebare scurtă, de fapt, aștept o clarificare dacă domnul Saar este de acord cu procedura de apel în cadrul comitetelor, că n-am fost atent. Uh, Pot să Pot răspund. Nu. Răspunsul e nu. Nu acceptăm să fie o instituție a Consiliului. Dacă respectăm vechiul sistem al consultării statelor membre, atunci am putea să fim flexibili. Însă nu suntem de acord să fie un organism de la Consiliu pentru că nu putem crea un precedent să amestecăm diverse instituții. Însă, în legătură cu forma, sigur vom ajunge la voturi și împreună vom decide e unul dintre merele discordiei. Și Consiliul trebuie să se hotărască și apoi după aceea noi trebuie să reacționăm. Însă eu am subliniat foarte clar uh, la această comisie, dar și la alte comisii din Parlamentul European, că dacă Consiliul face apel, din punctul meu de vedere, împotriva tratatelor, atunci Parlamentul ar trebui să fie implicat, dar suntem Comisia de Afaceri Juridice și de aceea avem această misiune. Trebuie să ne uh, asigurăm că suntem apărătorii tratatelor și să nu uităm că acum creăm precedente pentru actele viitoare, pentru acțiunile viitoare, pe următorii 15-20 de ani, cât va exista Uniunea Europeană și cred că nu ar trebui să amestecăm borcanele. Scopul tratatului ar fi să facă o distincie foarte clară și unii dintre noi au participat și la negocierile de la convenție, a fost o intenție foarte clară să existe o separare între competențele instituțiilor în acest domeniu. Și dacă am acceptat acest lucru, am regresat, deci nu sunt pentru. Mulțumesc. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Atunci ne întâlnim în această după masă cu domnul Șefcovici. Uh, măcar suntem informați, știm care sunt problemele cele mai controversate și îi vom pune uh, întrebările cele mai importante pentru noi. Sperăm să primim răspunsuri pertinente care să ne ajute în activitatea noastră viitoare. Punctul, deci am terminat cu punctul 20. Trecem la punctul 14, raportul Berlinger. Mulțumesc, domnule președinte. Momentul că eh, prezentiam. Acest eh, subiect se referă la planul de acțiune prezentat de Comisie pentru punerea în aplicare a programului de la Stockholm. Um, este un subiect foarte important și ne cerem scuze pentru că am putut uh, distribui textul acestui raport doar foarte târziu și vreau să spun imediat că având în vedere că uh, Um, este un raport foarte bogat în conținut. Nu cred, domnule președinte, că astăzi putem uh, să avem uh, o discuție exhaustivă. Poate nici nu putem iniția discuția. Colegii vor hotărâ. Eu uh, voi explica pe scurt sensul acestei propuneri și apoi Vom reveni ulterior uh, la discutarea acestui text uh, cu alte ocazie și cu ocazia prezentării amendamentelor. Mă bucur uh, de faptul că Comisia ne-a prezentat un plan de acțiune care arată că ia în serios programul de la Stockholm. Sunt lucruri foarte importante. Dar noi, în Parlament, acum câteva zile în plenară, am adoptat o rezoluție care privea un aspect deosebit și anume uh, judicial training. Și deja cu această ocazie am anticipat unele dintre lucrurile pe care vi le voi spune acum. Așa cum am făcut-o și cu prima ocazie în care am prezentat acest subiect. Deci, nu putem să ne limităm în planul de acțiune pentru punerea în aplicare a programului de la Stockholm la o listă de prevederi. Pentru că programul de la Stockholm nu este uh, doar un set de prevederi. Riscăm uh, să facem un fel de carte de telefon, uh, listă pur și simplu, dar trebuie să intrăm în detalii în legătură cu această idee a spațiului uh, juridic european și crearea efectivă a unui spațiu um, juridic european este, um, se bazează pe o serie de acte legislative, dar nu doar pe atât. Pentru că în ultimii ani uh, dreptul european uh, a, în materie juridică a um, evoluat mult. Nu voi face aici lista tuturor prevederilor adoptate, dar de competența noastră în mod deosebit este dreptul privat, uh, pentru că și care, care are un, un, o repercusiune directă asupra vieții cetățenilor. Sunt prevederi care au uh, care s-au înscris pe calea unei integrări progresive, dar care nu sunt suficient aplicate și nu este suficient ca acestea să fie aplicate de altfel. Doar parțial. De exemplu, în discuția privind evaluarea de impact arată că avem o problemă, nu doar în legătură cu modul în care sunt adoptate textele legislative, dar și care este rezultatul aplicării lor în viața cetățenilor. Și deci trebuie să ne gândim uh, la abordarea care um, a fost promovată până acum în aplicare. Deci, practic, Aici nu e vorba doar de activitățile transfrontaliere, de activitățile care se află între cetățenia într-un stat și în alt stat membru și nu doar în ceea ce privește viața instituțiilor juridice europene. Adevărul este că spațiul european de justiție este um, format din spațiile diferitelor state membre în care trăiesc cetățenii Uh, modul în care dreptul european este aplicat în țările lor și în condiții transfrontaliere, dar nu doar în condiții transfrontaliere, chiar dacă acestea uh, sunt importante. Și deci, uh, acest uh, drept european nu este format dintr-o sumă a uh, ordinilor de drept naționale, Este vorba, bineînțeles, de sistemele de drept național și instituțiile de drept național, dar dacă vedem modul în care dreptul european este predat în universități, unde uh, tinerii studiază dreptul, veți vedea că este, um, dreptul european este predat ca materie aparte. Deci dreptul contractelor, dreptul muncii, dreptul familiei din diferitele state membre includ multe aspecte europene includ multe aspecte care privesc ceea ce dreptul european realizează și chiar dacă nu uh, ar fi decât un set de ordini de drept național, tot în această direcție trebuie să ne orientăm. Trebuie să se creeze o mentalitate juridică, trebuie să se nască, deci, o mentalitate juridică europeană. Pentru că doar adunarea preved- diferitelor prevederi nu fac să rezulte această mentalitate. Uniunea Europeană a făcut uh, eforturi enorme de normalizare pentru a um, echilibra, pentru a armoniza tradițiile de drept din diferitele țări. Și efectul a fost inferior energiei care a fost uh, folosită în acest scop. Și deci trebuie să ne gândim cum dorim noi să evolueze conceptul de spațiu, juridic european pe viitor. De la Haga încoace, chiar înainte de tratatul de la Haga, și apoi, după depășirea pilonilor și crearea, odată cu tratatul de la Lisabona, unei, uh, unui concept unic juridic european, această cale înspre unificarea dreptului european devine un obiectiv care trebuie să fie însoțit de o filozofie de fond. Și deci operatorii sunt cei care realizează dreptul european, cetățenii care uh, întreprinderile care deci au dreptul să le fie uh, apărate drepturile drept, drepturile. Opter, operatorii din domeniul juridic sunt, bineînțeles, judecătorii, uh, avocații, uh, procurorii, cei care predau dreptul și cetățenii. Ceea ce a făcut Uniunea Europeană până acum nu a ținut cont că fără acești uh, protagoniști, acest spațiu european nu se va dezvolta suficient. Deci a venit momentul pentru, cel puțin așa se spune în propunere, uh, că trebuie să ne gândim la vi- de dezvoltarea viitoare a dreptului european. Deci, tratatul de la Lisabona, adoptarea tratatului de la Lisabona nu este doar un eveniment internațional, ci reprezintă voința Europei de a se îndrepta în noi direcții. Altfel, credibilitatea Uniunii Europene în rândul cetățenilor uh, se va reduce, nu uh, se va consolida. Deci, doresc să spun că educarea și formarea în domeniul juridic este doar un aspect nu este suficient, este important uh, să nu ne bazăm doar pe modul în care um, operatorii învață ceva, pentru că ei știu deja multe, sunt uh, persoane adulte și cărora nu le place neapărat să revină pe băncile școlii. Dar aceștia trebuie să fie implicați în, uh, pentru a-și apăra țesutul profesional, bazându-ne bazându deja pe formarea lor profesională, dar uh, trebuie să se întâlnească uh, și să evolueze permanent. Deci Uniunea Europeană este un melting pot extraordinar Um, pentru că este un uh, loc în care um, dreptul uh, internațional se întâlnește cu dreptul național și um, magistrații noștri, avocații și așa mai departe se vor putea confrunta cu alte mentalități. Dar deocamdată uh, avem doar începuturi de proiecte în acest sens. Cred că trebuie să creăm condițiile necesare pentru ca aceste persoane, acești actori, să poată să facă în mod continuu schimb de opinii în legătură cu practicile lor în dreptul european. Avocații care Uh, sunt cei mai numeroși pe teritoriu și pe care nu putem să-i atingem direct, pentru că dăm mai multă atenție judecătorilor, dar noi trebuie să dăm atenție și avocaților și apoi profesorii de drept, pentru că ei uh, au uh, o competență și o funcție în rândul tinerilor, deci în formarea tinerilor, care poate nu sunt formați suficient în această direcție. Și, deci, dorim să cerem comisiei să țină cont de această idee. În fiecare stat membru există școli, universități de drept, școli de formare a magistraților, care au o tradiție și noi uh, dorim să spunem că organizațiile centralizate de formare nu au suficient efect. Dorim ca reflexia profesională a operatorilor trebuie să pornească de la cazurile concrete cu care se confruntă și să facă schimb de experiență cu alții. Și deci astfel să-și construiască deschiderea față um, de modul de a proceda la nivel european. În uh, Italia, cel puțin, cei care se ocupau de aceste lucruri erau foarte, uh, hot, foarte uh, convinși că făceau bine și nu își puneau practica sub semnul întrebării. Dar uh, sunt lucruri pe care noi trebuie să încercăm să le schimbăm. Deci, în raport uh, am menționat și exemple în acest sens, în legătură cu această realitate, și am făcut-o pentru a face legătura între filozofia de fond cu măsuri și măsurile concrete, pentru că riscul acestei abordări este ca el să fie prea teoretic, să zicem, prea strategic și prea puțin practic. Deci trebuie să găsim un echilibru. Îmi dau seama că e nevoie să obținem rezultate practice. Mai dau încă două exemple în legătură cu modul în care trebuie să se procedeze. Nu trebuie să ne ocupăm doar de dreptul substanțial, pentru că acesta singur uh, nu este suficient. Doar procedurile care sunt, realitate, uh, sunt cele care reprezintă realitatea juridică și procedurile din statele membre reprezintă principalul obstacol pentru uh, adoptarea, pentru punerea în aplicare a normelor substanțiale adoptate în ultimii ani, atât în domeniul civil cât și în domeniul penal. De exemplu, în ceea ce privește mandatul european de arestare, bineînțeles, aceste norme de arest, aceste norme sunt foarte importante, dar de multe ori obstacolele procedurale nu permit uh, punerea în aplicare uh, foarte bună um, al unuia dintre rezultatele cele mai bune obținute în uh, domeniul dreptului european în ultima vreme. Uh, de asemenea, și în domeniul dreptului privat, anumite drepte, anumite drepturi ale cetățenilor sau ale întreprinderilor, în dreptul muncii sau în dreptul comercial, companiilor sau în dreptul familiei, de multe ori elementele procedurale uh, fac să nu se poată aplica uh, aceste, um, aceste prevederi. Deci, programul de la Stockholm pentru punerea în aplicare a programului de, uh, al spațiului european de drept trebuie uh, să se aplice în modul în care este aplicat concret acest drept în tribunal. Pe de altă parte, trebuie să uităm limba. Uh, toți cei care uh, uh, lucrează în domeniul dreptului în Uniunea Europeană trebuie să vorbească engleza în toate statele membre acest lucru trebuie să fie valabil. Dacă continuăm să ne apărăm uh, uh, fortăreața lingvistică proprie, nu vom putea comunica suficient în Europa. În unele state, magistrații sunt excelenți, dar nu vorbesc nicio limbă străină. Și acesta este un adevărat obstacol, uh, chiar cultural, pentru că limba reprezintă un element esențial al instituției juridice, juridice și uh, vedeți că uh, termenii juridici uh, în Anglia sunt foarte diferiți. Acest common law are un alt limbaj juridic. Nu doresc acum uh, să vă plictisesc în mod excesiv cu aceste aspecte, dar consider că dacă uh, că trebuie să găsim un echilibru între ambiția strategică și aplicarea în practică a unor măsuri și astfel putem cere Comisiei ca acest uh, plan de acțiune să se, să se transforme în ceva concret. Vă mulțumesc! Herzlichen Dank, Frau... Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Wallis, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului Berlinger pentru un raport foarte incitant și pentru o prezentare foarte bună. De fapt, continuăm acum discuția pe care am început-o la plenara de săptămâna trecută, când vorbeam despre formarea judecătorilor. Cred că am făcut și atunci remarca că, de fapt, cerem judecătorilor și, până la urmă, studenților în drept să-și învețe dreptul propriu, dreptul european, internațional, drept străin, drept comparativ și o limbă străină. E într-adevăr o sarcină destul de mare. Dar, pe lângă aceasta, nu există niciun motiv uh, pentru ca fiecare sistem juridic să își ridice mereu standardul propriei națiuni și cred că într-adevăr este nevoie de o apropiere între sistemele juridice în general. Cred că aceasta este și intenția raportului dumneavoastră pe care cu toții o împărtășim. În ceea ce privește educația juridică, unele universități în Europa ca de exemplu Maastricht, care este numai una dintre ele, au un program uh, în care încep să predea mai întâi legislația Uniunii și cine dorește să fie avocat trebuie să se întoarcă după aceea pentru a se specializa în drept național. Într-un fel este un ocol pentru ei, dar este un fel foarte bun uh, prin care ne asigurăm că avem avocați europeni formați în dreptul Uniunii. Trebuie într-adevăr să facilităm mai mult acest proces pe viitor și să încurajăm mai multe specializări în domeniul dreptului european, atât în rândul judecătorilor, cât și în rândul tinerilor avocați sau studenților. Dar revenim întotdeauna la problema că în continuare există multe diferențe în legislația națională între sistemele noastre juridice și cred că ar trebui să fim mai atenți la felul în care abordăm legislația străină în codul național. Când mă refer la legislație străină, mă refer, bineînțeles, la legislații europene. Așteptăm un raport din partea Comisiei care va veni în curând și sperăm că vom acorda mai multă atenție și mai mult timp acestei legislații. Trebuie de asemenea să ne uităm și la cum uh, interferează sistemele noastre europene cu alte țări terțe. Am avut o vizită interesantă la Haga, la conferința de la Haga, am fost prezent și cred că trebuie de asemenea să mai acționăm și în acest domeniu pentru ca să ținem pasul cu comunitatea mondială juridică în acest sens. Vreau doar să vă mai menționez o idee. Cineva a venit să mă vadă acum câteva zile despre un proiect care are legătură cu istoria legală, juridică a Uniunii și istoria curților europene. Se va scrie o carte foarte frumoasă pe această temă și m-a frapat citind-o că de fapt avem mult mai multe lucruri în comun în istoria juridică europeană decât suntem gata să acceptăm în momentul de față. Poate că am putea să învățăm câte ceva din această istorie comună. Salut faptul că ați înaintat problema dreptului procedural. Ideea de a încerca să aliniem perioadele de limitare, termenele care există în momentul de față. Avem un raport vechi, Storm, în care am încercat foarte mult să obținem această aliniere și am încercat în ultimul mandat al Parlamentului de asemenea să ne ocupăm și de acțiunile vătămătoare, care ar fi fost într-adevăr uh, un aspect uh, care ar fi ajutat foarte mulți cetățenii în Europa în general. De fapt, despre asta vorbim până la urmă. Trebuie să discutăm despre o justiție mai accesibilă față de cetățeni, mai accesibile cetățenilor și, în general, entităților în Uniunea Europeană. Cred că aceasta trebuie să fie, până la urmă, nucleul ideilor noastre, să creăm un sistem juridic care să permită această prioritate și nu să se țină rigid de o ridicare a standardelor naționale, crezând că sistemul nostru întotdeauna este mai bun decât cel al vecinului. Întotdeauna există o plus valoare care poate veni de la aspectul național și judecătorii pot face mai mult chiar la nivel național dacă știu mai multe despre sistemele reciproce și despre sistemul european. Cred că astfel vor putea mai bine să-și servească clienții și cetățenii europeni în general și noi asta încercăm să facem prin aceste eforturi. Vă mulțumesc! Danke, Mulțumesc, domnul Bodu. Da, și eu sunt de acord, pe cum a spus și, rapor, și raportorul, că formarea profesională trebuie să înceapă de pe băncile facultății de drept, însă cred că existența unei materii numită drept european, cel puțin la nivel de facultate de drept, este una greșită, pentru că noi nu avem un drept european, avem un drept comunitar, directive și regulamente, care este parte a dreptului intern a fiecărui stat membru. Așadar, în loc să prădăm această materie dreptul european, poate că ar trebui să integrăm regulamentele și directivele în materiile drept civil, dreptul familiei, dreptul internațional privat, drept comercial, astfel încât studentul să învețe dreptul european ca parte a dreptului intern și să nu să avem specialiști în dreptul european și specialiști în drept intern, când de fapt este una și același lucru. Nu știu dacă asta a fost exact intenția raportorului, dar cam asta este opinia mea. Mulțumesc. Herzlichen Dank, Herr Kollege Zwiefka. Mulțumesc, domnul Zwiefka. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Berlinguer pentru modul în care a prezentat acest subiect și mulțumesc și mai mult pentru poziția pe care a adoptată, pentru faptul că a repetat nevoia creării unui spațiu, unei adevărate culturi juridice europene despre care vorbim încă de la începutul acestui mandat, când a început dezbaterea privind programul de la Stockholm. Eu sunt de acord cu faptul că, din păcate, formarea juridică este foarte fragmentată în Uniunea Europeană. Programele de învățământ se concentrează mult pe dreptul național, în timp ce cursurile de drept european se adaugă la eh, diferitele cursuri de, din dreptul național și când discutăm cu studenții, când vorbesc eh, despre, ei când vorbesc despre dreptul european, eh, nu-și închipuie care va fi viitorul lor în dreptul european, pentru că nu, sunt, nu, pentru le este clar cum vor aplica aceste cunoștințe. Și odată cu programul de la Stockholm s-a început să se vorbească despre conștientizarea de către cetățenii europeni a impactului și a prezenței dreptului european pe care le adoptăm noi în dreptul lor național. Reprezintă 50, 60 sau 70%. Această conștientizare a prezenței dreptului european în dreptul lor național. Pe de altă parte, se constată o anumită rezistență la concentrarea pe părțile, sectoarele dreptului care ar permite să se ajungă la uh, un drept comunitar. În statele membre există o anumită rezistență uh, față de posibilitatea Um, atingerii anumitor sectoare din viața noastră, pe care însă dreptul comunitar le-ar putea rezolva mai rapid, mai simplu. Deci s-ar simplifica viața cetățenilor, ar exista un drept mai simplu, mai clar, mai ușor de înțeles pentru cetățeni. Și aici ar trebui, ar trebui să se aplice soluții comune pentru toți și astfel s-ar îmbunătăți și conștientizarea acestui spațiu european juridic. Și astfel, am creat și o cultură a dreptului european prin uh, schimburi de experiență, de puncte de vedere și programe comune de formare în facultățile de drept. Apoi doresc să subliniez faptul că la ultima dezbatere din plenară, noaptea, uh, în prezența puținor, uh, a puțin colegi cu comisarul de resort, Uh, rezultatul a fost pozitiv pentru că, faptul, pentru că Comisia și-a confirmat intenția de a sprijini judecătorii, magistrații și alți actori din domeniul juridic și financiar. Deci, noi trebuie să supraveghem, să vedem ce face cu adevărat Comisia, dar Comisia și-a exprimat cel puțin voința de a face acest lucru. Mulțumesc, domnul Berlinguer, aveți cuvântul. Vreți să răspundeți? Soltanto una... Doresc doar să fac uh, o glumă. Eu sunt profesor de istoria dreptului și ceea ce ați spus îmi confirmă, fapt, confirmă faptul că există o adevărată istorie a dreptului european. Apoi sistemele s-au diversificat, dar de fapt, avem o cultură juridică comună din punct de vedere istoric, nu doar constituțională, care poate este aspectul cel mai important, dar și în domeniul dreptului civil. Deci, faptul că dreptul roman, dreptul comun uh, sunt uh, absolut paralele nu este adevărat. În fine, mulțumesc colegilor. Am inițiat deci discuția și acum trebuie să încercăm să convingem Comisia că trebuie să conceapă spațiul juridic european concret și acest lucru trebuie să însemne mai mult decât suma normelor și seturilor, codurilor de drept. Trebuie să se permită astfel să se creeze terenul fertil, propice uh, dezvoltării acestor norme de drept. După ce, ca, după ce veți fi citit textul cu atenție, puteți, bineînțeles, să, să aduceți contribuțiile în viitoarele discuții la acest text. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mai avem ceva timp. Nu avem nevoie să stabilim acum termenul pentru depunerea amendamentelor. Văd că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Și acum avem o problemă tehnică, este și jumătate, domnul Stoiber vine la fără un sfert. Am constatat că din cauza presiunii pe care o avem uh, pe ordinea de zi, din păcate totuși nu putem să discutăm un raport de după masă acum. Vom face deci o pauză de un sfert de oră și v-aș ruga să veniți înapoi la fără 20 pentru ca să discutăm despre reducerea sarcinilor administrative și eh, evaluările de impact, vom avea 3 sferturi de oră cu domnul dr. Stoiber.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

So, Stimate doamne, stimați domni, îl salut pe domnul dr. Edmund Stoiber, care este președintele grupului la nivel înalt pentru reducerea sarcinilor administrative și a birocrației. El a fost mai des la noi în comisie, dar având în vedere faptul că nu mai avem prea mult timp, aș vrea să-i dau imediat cuvântul cât de repede. Vreau să vă mai atrag atenția asupra unui aspect tehnic. E vorba de punctul 15 în legătură cu proiectul de buget. Trebuie să mai stabilim un termen de depunere a amendamentelor. Va fi 12 august, dacă sunteți de acord. 12 a 8 -a. Stabilim așa, dacă nimeni nu are nimic împotrivă. Și acum îi dau cuvântul domnului dr. Stoiber. Bună dimineața, domnule Lene, stimate doamne, stimați domni. Nu avem prea mult timp și de aceea aș dori ca ceea ce am uh, pregătit în scris domnului Lene să vă transmită dumneavoastră dumnealui această scrisoare, deci aș dori ca el să vă transmită, pentru că dacă o citesc acum uh, nu are niciun rost uh, să pierdem vremea, nu mai avem posibilitatea să mai discutăm cu adevărat intens. În primul rând, domnule Lene, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și colegilor din Comisia Juridică a Parlamentului European pentru că eu cred că în ceea ce privește TVA-ul și în ceea ce privește facilitarea procedurilor pentru micro-întreprinderi în uh, legătură cu uh, comerțul UE. Există foarte multe progrese care au venit odată cu decizia foarte clară pe care ați luat-o dumneavoastră cu o majoritate importantă de a crea o facilitare pentru micro-întreprinderi. Se permite, deci, mai mult marjă de acțiune micro până această decizie a dumneavoastră. Vreau să menționez, de asemenea, că grupul la nivel înalt a lucrat mai intens decât probabil și imaginează unii cetățeni am spus deja data trecută și am transmis aceasta și înscris președintelui, am uh, făcut 260 de propuneri pentru facilitarea, facilitarea și reducerea sarcinilor administrative și birocratice. Această propunere ar însemna o ușurare pentru cele 23 de milioane de întreprinderi din Uniunea Europeană, deci în valoare de 41 de miliarde de euro, o reducere a costurilor birocratice. Domnul președinte a spus că va prelua această recomandare, vom ajunge însă și la o discuție cu secretarul general și cu președintele, pentru că așteptările au fost trezite la întreprinderi prin aceste acțiuni în legătură cu reducerea birocrației. Președintele și Parlamentul în general sunt foarte apreciați pentru aceste decizii, însă în continuare marja de manevră uh, pentru întreprinderi este mai mică și durata procedurilor este prea lungă. Toată lumea întreabă ce se întâmplă, în primul rând, cu această hotărâre după un an de când a fost luată. Deja de un an, așadar, discutăm despre acest subiect. În legătură cu camioanele care, de exemplu, Um, trebuie să-și, peste 3,5 tone trebuie să-și integreze un tahograf. Există de asemenea foarte multe semne de întrebare, ca să vă dau doar unul dintre exemplele care creează probleme. Deși eu am discutat cu domnul Tajani acum un an și mi-a promis că va crea o excepție pentru micro-întreprinderi, nu s-a întâmplat nimic, din păcate, până acum și acum uh, predecesorul, uh, așa cum următorul comisar care pe acest resort ne spune că vor mai fi nevoie de câteva luni, poate chiar un an, pentru a putea desțeleni procedura în această problemă. Această marjă prea mare a procesului decizional este întotdeauna critica, obiectul criticii micro-întreprinderilor. Toată lumea mă întreabă ce se întâmplă până la urmă. Trebuie întotdeauna să apăr Comisia și nivelul european pentru această încetinire a proceselor. Aș vrea de aceea să apelez la dumneavoastră pentru o accelerare a acestor procese. Înainte să vin să mă refer acum la procedurile noi, vreau să vă spun că am citit uh, cererea doamnei Nibler sub forma documentului de lucru în legătură cu um, evaluarea impactului. Cred că ați discutat despre ea. Salut în mod expres această inițiativă și voi rămâne la propunerea mea nediplomată Parlamentul are nevoie de unitate, are nevoie de o agenție sau de un corp sau o comisie proprie sau un subgrup măcar care să se ocupe de reducerea birocrației, pentru că altfel nu vom avansa prea mult, pentru că cei care se vor implica pentru reducerea birocrației vor fi întotdeauna în dezavantaj față de politicienii de specialitate, pentru că vor spune din motive de mediu, din motive de securitate, nu se poate face așa. Deci pot spune politicienii întotdeauna noi suntem pentru legea birocrației, dar în acest caz special nu merge. Deci de asta ne lovim. Dacă Parlamentul ar putea crea un grup și ar putea să se ocupe numai de asta acest grup, dincolo de documentul de lucru al doamnei Nibler, pentru că nu e vorba numai de evaluarea impactului în inițiativa cetățenească, ci în general. Cred că dacă s-a reușit așa, acest lucru, așadar, nu am face decât bine. Consider, deci, că și despre valoarea impactului trebuie să vorbim mai mult. Vreau să vă mai atrag atenția asupra unui fapt interesant, cred eu. Până acum, chiar Parlamentul acesta era de părere că, în principiu, reducerea birocratiei nu este un aspect care țin de politică, ci care, de fapt, tratează problema cum se poate îndeplini o obligație juridică cel mai, cu cea mai puțină birocrație posibilă. În Olanda, eu plec acum chiar în Olanda, la uh, Den Haag, la Haga, uh, unde voi, mă voi întâlni cu o autoritate independentă. Deci în Olanda există această autoritate independentă și suedezii vor să adopte acest mod, uh, model și spun nu vrem să măsurăm doar birocrația, ci vrem să facem un, un analiză cost-beneficiu pentru a vedea ce putem face pentru a îmbunătăți lucrurile. De fapt, scopul legislativ pe care îl urmărește Parlamentul este extrem de complicat și poate că nici nu merită câteodată să se înceapă legiferarea pe un anumit domeniu. Știu, de exemplu, din unele state membre că reducerea birocratiei este dusă chiar mai departe. Nu e vorba numai de costurile pentru birocratie în mod practic, ci și costurile de îndeplinire. Ce ne costă o astfel de prevedere, ce ne costă o astfel de legislație se discută, se integrează în analiză și m-ar interesa dacă dumneavoastră ați avea această abordare. De asemenea, Vreau să vă spun că, spre surprinderea mea, domnul președinte Barroso, în septembrie, mi-a spus Da, foarte frumos, ce frumos proiect a fost elaborat, ce bine că v-ați ocupat de asta, dar grupul la nivelul, nivel înalt care a fost care trebuie să se, în mod normal trebuia să termine pe 31 august, ar trebui să continue, mi-a spus președintele. Am fost foarte surprins și mi s-a spus că trebuie să merg mai des la Parlament, la Consiliu, să vorbesc mai mult cu guvernele și să mă implic pentru propunerile care se fac la nivel european. Dar poate că e vina mea, pentru că eu i-am spus întotdeauna că eu nu cunosc niciun nivel în peisajul politic care se lasă criticată fără să se apere cum se întâmplă cu Comisia și cu Europa în general. Când mă uit, de exemplu, cum este câteodată făcut, lasă la răspundere Comisia și Europa pentru anumite chestiuni naționale pentru care, de fapt, nu are răspunderea, mă îngrozesc. Guvernul francez, guvernul german, guvernele de landuri, pe toți ne critică, dar până la urmă devine comisia. Pentru că comisia și Bruselul, ăia de la Bruxelles, chiar sub această formulare, care habar n-au de cetățeni, care habar n-au de viața reală și care stau în birouri și mută hârtii. Cam asta este percepția și trebuie să o cunoașteți și dumneavoastră, probabil. De fapt, Comisia ar trebui să se apere mult mai bine. Ar trebui să zică că nu se poate așa ceva. Dacă un guvern național este atacat pe nedrept, imediat uh, mașinăria respingerii acestei critici se pune în mișcare. Comisia, în schimb, care este o organizație care ar trebui să poată să se apere și se lasă criticată cu mare plăcere fără să se apere. De fapt, Barroso mi-a spus, trebuie în primul rând să continuăm aceste lucrări și din acest motiv. Se va termina acest grup de-abia la sfârșitul lui 2012, deci până la sfârșitul lui 2012 vom mai lucra, dar în al doilea rând mi-a spus, nu trebuie acum să analizezi doar stadiul dreptului uh, Uniunii în momentul de față, ci, mi-a zis președintele Comisiei, în noiembrie anul viitor aș vrea să întocmiți un raport în care să verifici cum transpun statele directivele naționale, cum preiau statele legislația europeană. Cu alte cuvinte, cine reușește să găsească calea cea mai nebirocratică, cea mai elegantă? Deci, best, best practice, până la urmă, între statele membre. Ceea ce este, până la urmă, o muncă decisiv. Uh, din punct de vedere practic, e aproape imposibil. Ar trebui să am un job uh, full-time și să verific tot timpul cele 27 de guverne despre cum își îndeplinesc ele, de fapt, toate atribuțiile care au legătură cu Europa. De aceea, vă rog, chiar mult să participați la acest uh, proiect, pentru că acest raport va trebui să fie întocmit. Probabil în noiembrie vom avea o dezbatere la nivel european cu Comisia Europeană, cu guvernele naționale, la care Comisia va spune, da, ne criticăm foarte bine, dar ia, Germania, Franța, Marea Britanie, ia, veniți să vedem ce faceți aici, de ce e atât de complicat. Știu că există diferențe enorme între statele membre. Întotdeauna am avut uh, problema ca premier al Bavariei să mă lupt cu faptul că în Bavaria exista o procedură și tot timpul mi se spunea, da, în Austria e altă procedură. Da, într-adevăr, austriecii câteodată găseau o soluție mai elegantă, mai puțin birocratică. Avem o relație foarte bună cu Tirolul de Sud, m-am interesat și la colegii italieni, vreau să știu și cum se întâmplă în alte orașe, cum ar fi la Verona sau mai știu eu unde și întotdeauna am făcut o comparație la Verona, câteodată soluția era mult mai bună. Dar pentru mine această temă este extrem de importantă și dumneavoastră ar fi foarte bine dacă ați putea să participați. Vă rog de aceea să mă susțineți în mod deschis. Altceva, al treilea punct care pentru dumneavoastră, doamnă Nimrel, este important, documentul de lucru. Există bordul de evaluare a impactului care este condus de vicesecretarul general. În momentul de față, postul însă nu este ocupat pentru că domnul Tibo a preluat altă funcție și va trebui numit un alt vicesecretar general. Știți foarte bine ce face acest board. Probabil eu aș fi vrut o colaborare mai strânsă cu acest board, cum uh, se întâmplă la Actal sau în alte țări, controlul de normă în Germania sau gremiul interne, forul internațional din Londra. Și Franța este pe picioare să-și creeze, este pe momentul de față pe care să-și întocmească acest uh, for independent. Comisia însă este foarte reticentă, trebuie să o spun, foarte reticentă chiar. Ea dorește ca să nu primească prea mult input din afară să nu se lase conciliată cu privire la evaluarea impactului unei norme europene. Asta se întâmplă cu cei cinci directori generali din uh, comisie, asta este poziția lor, dar și aici am nevoie de susținerea dumneavoastră. Vreau să lucrez mai strâns cu Parlamentul European, pentru că numai dumneavoastră, de fapt, aveți uh, pârghile de presiune pe comisie pentru a accelera în fine lucrurile. Nu vreau să adresez o critică unor comisari în parte, ci trebuie să vă spun că pentru mine ce este important este să nu mai dezamăgim așteptările cetățenilor în legătură cu birocrația. Eu am o problemă pentru că sunt într-un fel un ombudsman. Toate asociațiile din Europa îmi scriu scrisori mi se explică un monstru birocratic care câteodată nu are nicio legătură cu Europa, dar oamenii așteaptă un răspuns. Aș putea să mă duc în fiecare zi aproape la o asociație de regională sau o asociație economică și să vorbesc despre uh, de birocratizare. Dar dacă toate aceste proceduri durează prea mult, eu voi primi în cap toate criticile. Eu nu pot decât să consiliez, nu pot să spun decât vă rog, încercați să mergeți mai repede puțin. Trebuie tratate mai repede aceste probleme, pentru că altfel e avem o mare problemă. Iar la bordul de evaluare a impactului s-a obținut următorul lucru, colaborarea între bordul EI și grupul la nivel înalt care nu trebuie de fapt să analizeze decât dreptul uh, aplicabil, pe când uh, cealalt bord analizează și dreptul viitor, va fi acum formalizat în uh, noul mandat al Parlamentului. Însă, altfel, domnilor și domnilor, cred că la orice simplificare administrativă, grupul la nivel înalt ar trebui să fie cooptat. Pot să vă spun doar că așteptările sunt câteodată un pic prea înalte. Poate că am forțat și eu lucrurile prea mult, pentru că sigur că colegii din bordul acesta de, la nivel înalt, din grup, sunt voluntari, trebuie să vă spun, deci tot timpul pe care ei îl alocă acestor reuniuni, ședințe și așa mai departe, o fac pentru onoare și pentru mândrie, să spunem, că altceva nu primesc pentru asta. Nu se poate împinge prea mult acest grup la nivel înalt, nu se poate să, să exagerăm cu cerințele. Eu voi face tot ce pot uh, și vreau să-i mulțumesc încă o dată domnului Lene în numele întregului grup pentru, și vreau să-i mulțumesc întregul cei comisiei dumneavoastră pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat, pentru că dumneavoastră sunteți până la urmă comisia care se ocupă de evaluarea impactului în general și în sens larg și în sens restrâns. Se ocupă de birocrație, de combinația dintre birocrație și efectul acesteia și eu cred că până la urmă scopul tuturor este să avem uh, un bilanț pozitiv. O să spuneți că voi fi, uh, am devenit un uh, apărător al Comisiei și al Uniunii Europene, pentru că am primit atâta critică, într-adevăr am creat un automatism și Comisia spune acest lucru, domeniul birocrației este în, două, în 32%, deci costurile pentru birocrație sunt acoperite în 32% de din cauza, deci sunt datorate, mă scuzați, din cauza ineficienței în statelor, statele membre. Și dacă ne uităm atunci la raportul acela de care vorbeam de aplicare și analiza aplicării dreptului, vă dați seama că dumneavoastră aveți o șansă extraordinară de a spune în țara dumneavoastră că nu, nu noi suntem tot timpul cei care vă creează probleme, ci până la urmă este și deficiența statelor membre în mai mare parte decât, deci mai mult de o treime din cazuri când statele membre sunt responsabile de această întârziere. Și eu am fost șeful unui guvern de land și știu exact că, deși uh, guvernul nostru era în 150% întotdeauna la timp cu toate îndeplinirile, cu toate implementările, tot timpul primeam și noi critică. Deci vă rog să mă ajutați în continuare uh, și să faceți propuneri mai departe pentru ca și comisia să poată lucra mai repede. Eu voi veni, dacă doriți, la șase luni la dumneavoastră în comisie pentru ca să mai aflu ce se mai întâmplă și pentru ca să mai primesc sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule dr. Stoiber, spune domnul președinte. Am trei persoane care vor să ia cuvântul. Întâi aș vrea eu să fac o remarcă, însă cred că problema de implementare este într-adevăr o problemă în dublu sens și anume nu numai în ceea ce privește implementarea directivelor existente, ci și în ceea ce privește reducerea birocrației. În măsura în care vorbim aici despre directive, prin schimbarea directivelor noi creăm de fapt lacune, locuri de marjă de manevră pentru statele membre și întrebarea este în ce măsură statele membre pot folosi această marjă de manevră. Pentru că noi teoretic, mai ales fiind dat că avem atât de multe directive, putem să rămânem la un statu quo. Este doar o opțiune pe care o avem noi la nivel european. Bun. Doamnă Nibler, domnul Zvifka și doamna Geringer. Angelica, te rog, foarte pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule doctor Stoibă. Las la o parte toate politețurile și toate cuvintele de laudă pentru care le știți. Vreau doar să vă spun că sunt de acord cu faptul că durează prea mult această procedură, dar întotdeauna este foarte important să numim și responsabilul pentru această întârziere. La simplificarea legiferării Comisia a oferit imediat o posibilitate, Parlamentul a dezbătut imediat și acum de luni de zile problema se află la Consiliu pentru că cele 27 de state membre nu sunt în măsură să facă un pas înainte și aș vrea să vă rog de aceea să transmiteți acest lucru către cei care vă acuză că nu este Comisia, nu este Parlamentul, ci sunt statele membre până la urmă care își lasă prea mult timp la implementarea unor directive și care nu vor uh, să ia decizii la nivel european, care sunt de mult necesare și le întârzie de fiecare dată și le amână. În al doilea rând, ați spus pe bună dreptate că nu trebuie să ne lăsăm criticați atât de mult, aveți dreptate. Eu cred că noi ar trebui să ne ridicăm și să ne lăsăm, să ne explicăm drepturile, însă câteodată este foarte dificil să atragi uh, interesul mass mediei. Foarte multă lume vorbește de reducerea birocrației, dar dacă nu există o propunere concretă care trebuie după aceea implementată, e foarte greu să faci lumea să te asculte. Mă bucur foarte mult că veți avea un mandat mai puternic, veți putea fi implicat mai bine și de către Comisie într-o mai bună legiferare. Colega mea, doamna Geringer de Oedenburg, a întocmit un raport extraordinar de bun pe tema unei mai buni, bune legiferări. L-am adoptat astăzi și de aceea vă rog să preluați aceste idei pentru că sunt foarte multe lucruri importante acolo. Vreau să vă transmit o informație. Doamna Klingbae de la Comisie a venit astăzi la noi din partea bordului și primul lucru pe care l-a spus este, s-a referit la o mențiune la mine în grupul de lucru despre implicarea mai bună a grupului la nivel înalt în acest board. Se pare că formularea aceasta deschisă i-a convenit foarte mult și este foarte bună este un lucru pe care poate să-l aprobe imediat. Până acum s-a corespondat mai degrabă pe într-o manieră ad hoc și spontană. Acum uh, sperăm ca această colaborare să aibă loc într-o manieră mai periodică. Sper de aceea ca dumneavoastră să puteți prelua aceste impulsuri, pentru că în această dimineață nu se, mi se părea că se face ceva în direcția instituționalizării. Tadeus are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule doctor Stoiber. Voi continua acum ideea Angelicăi. Există o legătură directă între implementarea unei uh, unei valori de impact independente și uh, acesta a fost până la și scopul pentru care a fost instaurat grupul dumneavoastră. Dacă această evaluare de impact are loc cum trebuie, înainte de implementarea legislației, cu atât mai mult, uh, dacă se fac lucrurile cum trebuie, grupul dumneavoastră va avea mai puțin sarcină de lucru. Este foarte bine că dumneavoastră vreți să vă adresați nouă cu rugămintea de a transmite mai departe soluțiile care au fost uh, cerute de comisie. Este evident că fiecare entitate, fie ea guvern sau alte entitate, dă întotdeauna vina pe Comisia Europeană. Pentru că Comisia Europeană este undeva în ceață, în turnul său de fil, deși nimeni nu poate verifica dacă are dreptate sau nu. Apoi, este adevărat că de multe ori e problemele administrative sunt inventate de statele membre și cetățeanul practic nu știe cine a creat această povară administrativă, dacă este Comisia sau statul membru. Mulțumesc! Mai avem două minute, timp în care avem interpreții. Întâi doamna Geringer și după aia domnul Stoiber, pentru că altfel nu mai avem timp. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Aș dori să mulțumesc doamnei Nibler pentru cuvintele de laudă pentru raportul meu. Eu aș dori să sfătuiesc pe domnul Stoiber să citească acest document pentru că acolo sugerăm soluții interesante, după părerea mea. Am o întrebare pentru domnul Stoiber în legătură cu modul în care se va compune acest grup. Din câte am înțeles, mandatul uh, a fost prelungit și, din câte știu eu, problemele administrative sunt mult mai mari în noile state membre. Aș dori să știu dacă în grupul de lucru sunt și membrii din noi state membre care poate ar putea să contribuie uh, foarte mult la mandatul dumneavoastră. Iată care este întrebarea mea și sper că mi puteți trimite în scris răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc! Also die ganz, ganz kurz, äh, auf Mulțumesc foarte pe scurt. Vă răspunde la întrebarea doamnei Geringer, la ultima întrebare a dumneavoastră. Există, într-adevăr, o abordare a personam a Comisiei. Eu i-am propus uh, președintelui să nu facă acum schimbări, pentru că altfel am ajunge acum la o serie de discuții care nu sunt necesare. Acest grup la nivel înalt este omogen, deci e vorba de oameni cum ar fi domnul Gibbons din Marea Britanie sau domnul Berger din Germania, care sunt extrem de implicați în general pentru reducerea birocrației. Și există, pe de altă parte, și reprezentanții unor asociații care sunt, în general, pentru reducerea birocrației, dar, bineînțeles, câteodată au interese și proprii de asociație. Nu vreau să numesc pe nimeni, dar bineînțeles că se simte câteodată că unele persoane, atunci când e vorba de interesele proprii, dau un pas înapoi atunci când se vorbește de reducerea birocrației. Dar, pe total, acest grup funcționează bine cu câțiva funcționari din comisie și cu restul membrilor pe care i-am numit. Vom încerca să vedem ce putem face, să facem cât mai multe din activitățile pe care le avem. Facem acest lucru, bineînțeles, în interesul Europei, în interesul unei mai bune acceptări a acestei idei. Nici nu vă puteți imagina ce rezerve mi se transmit mie și ce reticențe față de Europa îmi vin pe masă în scris și ce reproșuri nedrepte se fac câteodată la adresa Europei. Câteodată le răspund pur și simplu, habar n-aveți, nu sunteți informați. Aceasta nu este o prevedere europeană, este transpunerea națională sau este o prevedere locală chiar. Există într-adevăr o mare problemă și mi se pare foarte important să citesc raportul dumneavoastră cu mare plăcere. Doamnă Nibler, doamna Klingbeil, ați vorbit de dumnea ei, care este într-adevăr o reprezentantă excelentă a Comisiei, care discută foarte des despre ceea ce se întâmplă înainte de hotărârea comisiei și dorește ca înainte, ex ante, deci, să nu uh, primească neapărat consultanță. Pe de altă parte, am vorbit și noi că este nevoie de o colaborare. Avem mai multe posibilități de a folosi această colaborare și vă rog și pe dumneavoastră să mă ajutați, că dumneavoastră aveți posibilități administrative. Avem acum, deci, toate pârghile în mână. Dacă eu știu, de exemplu, că respectiva problemă e deja pe rol, deci comisia tocmai discută acest aspect și mă uit la foaia de parcurs și văd că în două luni vom avea un rezultat. Se știe doar ce se va publica mâine, poimine sau ce se va adopta la comisie peste câteva zile atunci aceasta m-ar ajuta. Am nevoie atunci însă de ajutorul dumneavoastră să-mi spuneți, stați că aici se pregătește ceva. Noi știm că la comisie tocmai se discute despre elaborarea unei directive care ar avea consecințe pe discuțiile pe care le purtăm noi acum. Și anume puteți să-mi spuneți și care sunt acele consecințe, că aveți destulă experiență. Și atunci, doamnă Nidler, la următoarea reuniune a grupului la nivel înalt, putem spontan să decidem că avem nevoie să primim mai multe informații să din partea grupului de evaluare a impactului, care întotdeauna ne acompaniază, pentru a ști ce au ei ca intenții, care sunt problemele pe care le văd ei. Astfel, eu pot, printr-un schimb de întrebări-răspunsuri cu dumneavoastră, să știu ce e mai important. De exemplu, dacă știu că există un proiect de directivă care ar avea consecințe Vă întreb pe dumneavoastră ce verificări ați făcut în legătură cu birocrația care va veni împreună cu această directivă. Atunci noi știm ce să verificăm pentru că Parlamentul verifică deja o parte și astfel avem deja un prim pas înainte. Probabil că ați observat că doamna Klingbeil a prezentat o poziție rezervată a Comisiei, dar eu am vorbit cu președintele Comisiei care a spus în final în noul mandat care va fi hotărât acum uh, formal în curând de către Comisie, uh, va interveni o nouă clauză prin care cele două foruri vor trebui să conlucreze mult mai bine, pentru că și uh, bordul de evaluare a impactului va trebui să preia din evaluarea noastră ex post în evaluarea ex ante a lor anumite aspecte. Deci există multe posibilități de interconectare și vă rog de aceea pe dumneavoastră și în legătură cu ce a spus domnul Zvifca să mai vedeți ce se întâmplă cu posibilitatea unei valori independente. Există foarte multe state care au deja un board independent de evaluare. Francezii vor fi al cincilea stat, dar există 27 de state în Uniunea Europeană. Fiecare stat are totuși un board dependent, poate nu independent, adică dependent de guvern, care verifică reducerea birocrației și constat, de exemplu, după ce am uh, participat la Consiliul pentru eficientizarea concurenței, constat că există deja o concurență, o competiție între cine face mai bine lucrurile, cine poate să lucreze mai, cu mai puțină birocrație. Și lucrurile se schimbă deja într-o direcție bună. Pot, deci, să constat că și Comisia a devenit mai conștientă de problemele care există. Fiecare politician uh, cean își vede interesele de specialitate, de mediu, etc. Însă, câteodată aceste interese au și daune colaterale. Până acum, Comisia nu se ocupa de aceste daune. Acum aceasta s-a schimbat. Și anume, prin, cred eu, colaborarea dintre noi și prin ajutorul Parlamentului. Lucrurile s-au îmbunătățit, uh, dar, bineînțeles, trebuie să se îmbunătățească și mai departe. Colaborarea în domeniul reducerii birocrației trebuie să se sporească cu Parlamentul, dar sigur va trebui să se sporească și cu statele membre. Sunt absolut convins de aceasta. Am fost deja în 10 state membre, vor mai, voi mai merge în alte state membre și ne vom concentra și mai mult pe statele din Europa de Est, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia. Slovenii sunt deja mai departe, dar și pe statele baltice. Voi încerca să vin în vizită și în statele baltice, pentru că în cadrul unei activități voluntare nu este neapărat foarte simplu. Deci va trebui deci, să folosim propunerile totuși ale grupului la nivel înalt. Există 260 de propuneri. Ce se întâmplă la comisie? Eu cred că trebuie să ne folosim munca reciproc și să ne o susținem reciproc. Și vă mulțumesc încă o dată pentru că am depășit timpul și mulțumesc și interpreților pentru că au așteptat peste program. Vă mulțumim. Mulțumim domnule doctor vă mulțumim interpreților și ne vedem la 16.30. S-a închis ședința.